Allora iniziamo? Buon pomeriggio a tutti. Începem. Bună dimineața, bună ziua tuturor. Purtroppo vi come avete saputo c'è stato Așteptam uh, sosirea domnului Voșceciovski, uh, domnul vice, domnului vicepreședinte, dar, uh, după cum știți, a avut loc o ceremonie de înmormântare. în Polonia, pentru că asistentul domnului Voșeciovski uh, din Polonia a fost uh, ucis și domnul Kowalski a fost uh, grănit, așadar vă rog să vă ridicați în picioare pentru un minut de tăcere în memoria domnului Rosiac. Ok. Naturalmente le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Marek Rosic e naturalmente anche i nostri migliori auguri. Dorim să transmitem sincere, sincere condoleanțe familiei domnului uh, Marek Rosiac și uh, îi dorăm domnului Kowalski, asistentul care a fost rănit, uh, o însănătoșire grabnică. Trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți comentarii, o vom considera adoptată. Dacă nu primim comentarii până la sfârșitul ședinței de azi, vom considera că, sunt, că este aprobat procesul verbal al reuniunii din 28-29 uh, septembrie 2010. Trecem la următorul punct de ordine de zi, rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale. După atelierul foarte interesant pe care l-am avut în legătură cu rolul femeilor în agricultură, care a avut loc pe 28 septembrie, după cum vă amintiți, Doamna Iegle ne va prezenta astăzi raportul său din proprie inițiativă pe aceeași temă și înainte de a-i da cuvântul doamnei Iegle vreau să vă amintesc tuturor că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 16 noiembrie 16 noiembrie la ora 12 este termenul limită așadar îi dau acum cuvântul doamnei Iegle care ne va prezenta raportul său din proprie inițiativă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru că îmi oferiți ocazia de a-mi prezenta raportul. După cum ați auzit, avem destul de mult timp la dispoziție până la termenul limită uh, de depunere a amendamentelor, Deși toată lumea se poate implica. Dacă uh, sunteți interesați, uh, puteți uh, asculta uh, opiniile reprezentanților organizațiilor uh, de femei implicate în agricultură din zonele rurale, vă puteți informa. Uh, pe 17 septembrie am primit o comunicare din partea Comisiei în legătură cu viitorul politicii agricole, aspectele cele mai importante, aspectele centrale, eh, care țin de pilonul 1 sau pilonul 2, însă acest aspect legat de rolul femeilor în agricultură pare că întotdeauna este tratat prea pe scurt. Și eh, până la urmă femeile sunt totuși eh, de bază, sunt coloana vertebrală a agriculturii, lucru care s-a evidențiat foarte clar în atelierul uh, pe care l-am organizat. Acest lucru a fost uh, un aspect foarte important pentru mine. Am încercat să transmit uh, raportul meu preliminar părților interesate în uh, problema femeilor în agricultură pentru a primi o primă reacție din partea acestora. Am primit reacții uh, din partea colegilor și din partea mai multor uh, asociații. Răspunsul, reacția a fost destul de impresionantă. Eu am reelaborat acest prin proiect de raport, uh, ținând cont de observațiile care au fost făcute și am ajuns la forma pe care o aveți acum pe masă. În ultimii uh, ani s-a încercat uh, îmbunătățirea dezvoltării agricole în zonele rurale. În viitor vom încerca să ne asigurăm că zonele rurale sunt um, adecvate scopului nostru și cred că suntem în proces de regândire și de redefinire a acestei politici. Deci trebuie să ne gândim și la rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale. Experiența, atelierul organizat și uh, răspunsul din partea părților interesate au demonstrat că calitatea vieții și puterea economică în zonele rurale depind de uh, prezența femeilor și de implicarea lor în uh, foarte multe planuri. Anumite zone rurale sunt uh, părăsite tot mai mult de uh, tinerele calificate și astfel perspectivele de viitor ale acestor regiuni sunt tot mai sumbre. S-a dovedit că dacă sunt susținute proiectele care le implică pe femei, uh, societatea în general are de câștigat. Acest lucru a reieșit foarte clar din răspunsul pe care l-am primit din partea părților interesate. În ultima vreme, femeile au jucat un rol uh, foarte important. Au contribuit la ajustarea pe piață a fermelor. Multifuncționalitatea agriculturii a devenit uh, o realitate tot mai evidentă și fermele au putut uh, să se implice în inițiative inovatoare. Femeile au uh, putut să se implice în activități noi. Un alt aspect foarte important este consolidarea uh, poziției femeilor în asociații și organizări. Există o cerință privitoare la cota de femei din organizații o parte a raportului meu se referă la reprezentarea adecvată a femeilor în asociații și organizații. Asistența socială acordată femeilor din uh, sectorul agricol rămâne o problemă foarte importantă de care trebuie să continuăm să ne ocupăm în uh, continuare. Aștept cu uh, interes amendamentele pe care le veți depune și uh, vă promit să lucrez îndeaproape cu colegii care vor depune amendamente pentru a, a mă asigura că raportul acesta este cât se poate de bun. Sper că acest raport va contribui la dezbaterea privind viitorul politicii agricole și că va ține cont de uh, rolul jucat de femei în politica agricolă. Mulțumesc, Elizabeth, spune președintele. Vom uh, începe prin a da cuvântul uh, membrilor. Dziękuję bardzo. Gratuluję pani poseł Jegle. Bardzo... Domnul Țasada are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iegle, foarte mult pentru acest document excepțional uh, referitor la rolul femeilor uh, în agricultură și în zonele rurale. Este o temă foarte importantă. Săptămâna trecută am aflat și eu uh, cât de multe femei se confruntă cu uh, probleme. În uh, vestul Poloniei au avut loc consultări pe teme sociale, au participat organizații rurale, reprezentanți ai guvernului la nivel local și forțele poliției au fost toate reprezentate. Femeile care au participat la acele ședințe au spus că este nevoie de femei cu simț de conducere care să promoveze și să încurajeze proiectele noi, în special în uh, domeniul comerțului electronic, de exemplu. Femei cu uh, studii uh, de contabilitate, pot să deschidă magazine pe internet. În ultima vreme, consumatorii au început să caute produse alimentare organice și s-a conturat și necesitatea de a crea uh, grădinițe în zonele rurale pentru a permite femeilor care doresc să aibă copii să rămână în zonele rurale și să-și continue viața profesională, având totodată și o viață de familie. În uh, perioada în care merg la grădiniță, copiii dobândesc deprinderi esențiale Trebuie de asemenea să susținem organizațiile pentru femei din zonele rurale, care sunt foarte importante pentru dezvoltarea culturală și socială a acestor regiuni. În Bolonia există organizații de femei implicate în agricultură care eh, există de zeci de ani. În regiunea mea sunt 260 de astfel de organizații și ele joacă un rol foarte important în derularea de uh, programe și de programe educaționale, trebuie să precizez. Femeile care au participat la aceste uh, ședințe au uh, spus că sunt necesare, uh, este necesară organizarea de ateliere și de proiecte de studiu și de educare pentru a consolida dezvoltarea mediului rural. O felicit încă o dată pe doamna raportor pentru acest proiect, care este foarte bun. Voi depune și eu câteva amendamente în legătură cu uh, aspectele pe care le-am menționat, cu comerțul electronic, în legătură cu grădinițele și cu susținerea pentru organizațiile pentru femei din zonele rurale și uh, analizele medicale preventive, de asemenea. Mulțumesc, doamna Harkin are cuvântul. Congrats. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să o felicit pe doamna Iegle pentru acest raport care acoperă foarte multe aspecte, care incorporează multe dintre, dintre chestiunile pe care le-am discutat. Ehm, se vorbește despre rolul femeilor și despre multifuncționalitatea agriculturii, un lucru foarte important pe care îl discutăm. Important este că vom avea timp să ascultăm uh, reacția organizațiilor femeilor și organizațiilor femeilor în agricultură din întreaga Uniune Europeană. Este important să uh, ne putem implica cât mai mult cetățenii în rapoartele pe care le elaborăm. E bine ca cetățenii să știe că pot contribui. Am câteva întrebări pe care doresc să le adresez raportoarei. Ați vorbit despre cele mai importante aspecte și ați analizat modul în care femeile implicate în agricultură pot contribui la atingerea acestor obiective pe care le avem și uh, folosirea potențialului femeilor. La articolul 17 ați vorbit despre femei ca antreprenori. Uh, cred că este foarte important ca strategia Europa 2020 să uh, fie uh, legată de uh, rolul femeilor în agricultură. În proiectul inițial al Comisiei, agricultura avea un rol foarte mic și cred că trebuie să subliniem cât de des avem ocazia că agricultura poate contribui la atingerea obiectivelor uh, Uh, pentru anul 2020 și că femeile au un rol important în acest lucru. În ceea ce privește educația, trebuie ca aceasta să fie uh, bine orientată. Colegul meu a vorbit despre comerțul electronic și acest aspect este important. Am câteva întrebări pe care vreau să le adresez raportorii. În alineatul 6 spuneți că trebuie să se asigure condiții cadru în zonele rurale ne puteți uh, da câteva explicații în legătură cu uh, aceste condiții cadru. Ce înțelegeți prin condiții cadru? Alinatul 1 spune precizează că întotdeauna a fost în interesul unificării europene să se susțină interesele femeilor. Încă o dată, nu știu cât de relevant este acest lucru, aș vrea ca raportarea să-mi explice ce anume a vrut să spun aici. La alinatul 4 sunt de acord că PAC trebuie să susțină um, comerțul rural um, și uh, îngrijirea bătrânilor și uh, copiilor. Cred că acest lucru ar ține mai mult de fondul social decât de politica agricolă comună, dar aș vrea să aud opinia raportoarei. Mulțumesc încă o dată, doamna Iegle pentru efort. Mulțumesc, doamna Harkin. Martin Oșlin are cuvântul. Ja, <clears throat> Frau Jägle, vielen Dank für den Bericht. <clears throat> Er beinhaltet vieles, äh, was wir... Mulțumesc, doamna raportoare, pentru acest raport care întrunește și include multe dintre opiniile noastre legate de reforma PAC. Apare totuși o problemă. Multe femei calificate pleacă din zonele rurale, date fiind posibilitățile reduse de a câștiga suficient. Cred că principalul obiectiv ar, tri, ar trebui să facem astfel încât aceste femei să rămână în zonele rurale. Și apoi încă un aspect important, asupra căruia ar trebui să insistăm și mai mult, este legat de posibilitatea ca aceste femei să-și poată lăsa copiii sau în centre de primire sau în creșe, așa cum se întâmplă și la oraș. Este adevărat că există mai puține locuri disponibile în zonele rurale față de zonele urbane. Există un deficit clar și ar trebui dezvoltată rețeaua centrelor de primire. Apoi, la punctul 20, unde spuneți că femeile trebuie să fie suficient de reprezentate în cadrul organizațiilor um, adesea dominate de bărbați. Dacă reinterpretăm acest aliniat, cred că am avea nevoie de mai multe exemple concrete. Sunt foarte multe discuții pentru a vedea cum poate fi ameliorată reprezentarea femeilor, dar oare ar trebui să introducem un număr fix de persoane? Adeseori această problemă revine în discuție și apoi este de îndată uitată. Și, în fine, un ultim punct, poate că ar trebui să punem accentul mai mult pe aceste femei antreprenori în sectorul agricol, niște femei care lucrează independent. Ar trebui să consolidăm legătura cu aceste femei care pornesc activități economice, care preiau exploatații agricole și așa mai departe și eventual să creăm programe specifice pentru ele. Mulțumesc foarte mult, Martin. Domnul vicepreședinte Polson. Mulțumesc. Mulțumesc uh, doamnei uh, raportor. Este un raport excepțional care ne-a fost prezentat astăzi, însă nu pot să fiu de acord cu doamna Hakin astăzi. Eu cred că în prezent agricultura nu trebuie să fie considerată doar o activitate de producere de mărfuri alimentare. Agricultura este mai mult de a, decât atât. Ea este cea care aduce viață în zonele rurale și este formată din diverse activități, diverse surse de venit care se regăsesc în aceste zone rurale. E adevărat că trebuie să putem încadra atât părinții cât și copiii dacă dorim ca la nivel individual timpul acestora, activitatea acestora să poată fi organizată uh, după bunul lor prac. Uh, dacă vrem de asemenea să creăm și locuri de muncă noi în aceste regiuni. Aș avea de făcut un comentariu în legătură cu această problemă. Poate că voi fi ușor provocatoare, dacă îmi permiteți acest cuvânt, uh, prin comentariul pe care o să-l fac. Este vorba de alineatul 19 din raport. Nu mă scuzați, aliniatul 18, spune vorbitoarea, vorbitorul, unde se spune că femeile din sectorul agricol adeseori au nevoie de calificări și de cursuri de formare și că trebuie pus accentul tocmai pe ele, pe femei mai ales pe femeile care lucrează în sectorul agricol. Însă toate femeile din sectorul agricol nu sunt neapărat soții de fermieri. Ele pot pur și simplu să lucreze în domeniul rural fără a fi soțiile unui agricultor. Iată de ce ar trebui să insistăm și asupra definiției rolului bărbatului în zonele rurale. Repet, raportul este excelent, și, bineînțeles, o să-l susțin. Cel puțin în această fază nu am niciun fel de solicitări de amendamente. Din punctul meu de vedere, raportul este complet. Mulțumesc, doamnă Paulson. James Nicholson, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și eu uh, doresc uh, să felicit uh, să o felicit pe raportoare, este un raport foarte bun, sunt de acord cu multe din observațiile care au fost făcute aici și cred că trebuie să acceptăm oricare ar fi zona unde locuim, că societatea, agri- societatea rurală și societatea agricolă în general s-a schimbat în ultimii uh, ani. S-a schimbat în sensul că au apărut noi criterii, noi nevoi și noi provocări și uh, unele din femeile care locuiesc aici au părăsit uh, regiunile agricole și au găsit locuri de muncă în afara lor și uneori tocmai datorită acestor uh, uh, noi uh, posibilități au reușit în alte situații să asume conducerea exploatațiilor agricole, să dezvolte noile tehnologii. Unul din punctele slabe ale agriculturii este că foarte mulți fermieri uh, au fost preocupați mai mult de mm, creșterea animalelor și de activitățile uh, de zi cu zi și nu au înțeles că trebuie să pună accentul și pe noile tehnologii care apar, pe noile posibilități de formare care ar duce la o îmbunătățire substanțială a sectorului. S-a vorbit despre faptul că femeile nu sunt numai neapărat partenere în gestionarea unei ferme, ci sunt uneori chiar proprietarele fermelor. Este, sunt situații foarte dese, sunt situații foarte frecvente unde femeile sunt cele care conduc unități de prelucrare a laptelui, unități de creștere a animalelor. Societatea se schimbă și trebuie să vedem și modul în care apar idei noi uh, care înainte nu existau, cum sunt, de exemplu, uh, ideile de, legate de dezvoltarea turismului, de locurile de muncă extra-agricole și alte posibilități deschise de economie. Ceea ce ne dorim este să obținem un nivel mai bun de viață pentru toți cei care uh, trăiesc uh, de pe urma sectorului agricol și uh, Uh, încurajarea acestui domeniu ar putea aduce avantaje importante. Luis a cerut cuvântul. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să o felicit pe doamna Iegel pentru acest raport impresionant. După cum a spus și raportul fictiv din grupul socialist, care astăzi nu este prezent aici, ca și ea, deci Danica, Danila, dăncilă, uh, se pare că perspectiva asupra acestei probleme este asemănătoare, pentru că se spune deseori că în spatele oricărui mare om politic se află o femeie. Ei bine, cred că această frază se aplică cu atât mai mult sectorului agricol, pentru că întotdeauna în spatele unui bun agricultor se află o femeie. Deseori, femeile sunt cele care gestionează exploatația agricolă, exercitând și alte activități activități care nu sunt uh, realizate de fermieri sau de agricultori. Practic există o complementaritate crescândă legată de aceste exploatații agricole, mai ales atunci când vorbim despre fabricarea de produse tradiționale sau de complemente de venituri uh, care provin din activitățile agricole. Toate aceste activități sunt gestionate de femei și de cele mai multe ori este vorba, de, de, vorba despre femei antreprenor. Deci ce putem să facem? pentru ca să existe paritate în domeniul statutului acestor femei. Cum să le acordăm un rol mai important? Ei, trebuie să dezvoltăm sectorul rural. Și până la urmă, singurul obiectiv al uh, doamnei Iegel cred că este tocmai acesta. În numele grupului socialist și în numele raportorului fictiv din grupul nostru, Aș dori să fiu de acord cu doamna raportor și să susținem acest raport, uh, chiar dacă ne gândim că probabil ar putea fi ameliorat. Mulțumesc, Luis. Iucaniete. Aș dori să spun că am avut uh, posibilitatea să citesc acest raport și să-l prezint diferitelor organizații și aș dori să uh, o felicit pe raportoare pentru că după ce I-am citit raportul, am auzit de la organizațiile femeilor uh, din domeniul agricol uh, din Letonia că regăseau în acest document toate elementele esențiale pentru ele și cred că va fi un pas important pentru a ne ajuta să implicăm femeile în economie prin intermediul creării unei rețele a femeilor care trăiesc în zonele rurale. Este un domeniu care se încadrează în PAC și care ar trebui să fie facilitat inclusiv prin intermediul finanțărilor care stau la dispoziția zonelor rurale. Este important să ne axăm pe organizațiile care funcționează în acest domeniu și pe capacitățile existente, mai ales din punct de vedere al spiritului antreprenorial. Trebuie oferite posibilități de mentorat, între ghilimele, prin care femeile care beneficiază deja de experiență să poată să o împărtășească cu celelalte și doresc să o felicit încă o dată pe raportoare. Bine, chiude il dibattito, vicepresidente Bove. A te, José. Mulțumesc, încheie aici dezbaterea și dau cuvântul domnului Bove. La rândul meu uh, susțin proiectul pe care îl consider interesant. Face apel la foarte multe elemente și aș vrea tocmai să consolidez, să întăresc aceste elemente. În legătură cu votul pe care l-am avut la Strasbourg săptămâna trecută privitor la concediile de maternitate, cred că ar fi important să punem un accent specific asupra acestui concediu, mai ales pentru femeile din mediul rural, pentru agricultoare, pentru că știm foarte bine cât de importantă este necesitatea de a prelungi uh, perioada de concediu de maternitate pentru aceste femei care lucrează în agricultură. Acesta ar fi un prim punct. Al doilea punct este legat de considerentul L 4814 și de necesitatea de a uh, introduce în dezbaterea legată de PAC, așa cum a fost uh, propus în raportul uh, dat de anumiți membri uh, ai comisiei noastre, care insistă asupra fermelor mai mici, cred că ar fi foarte important ca noțiunea de coexploatație care există în anumite țări uh, să implice și ideea de recunoaștere a muncii femeilor, de a recunoaște femeile ca exploatanți agricoli. Nu în toate țările lucrurile sunt recunoscute în același mod, de aceea cred că este nevoie de o armonizare legislativă în ceea ce privește statutul femeilor și bărbaților care lucrează în exploatațiile agricole. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul doamnei Iegel, cer reprezentanților comisiei să intervină. Este vorba despre domnul Brozei, căruia îi dau cuvântul acum. Aș dori să îi mulțumesc doamne Iegle pentru această inițiativă și să salut, bineînțeles, această inițiativă. Deja în pilonul 2 uh, al PAC există posibilități de abordare a situației femeilor în vederea sprijinului spiritului antreprenorial. Vorbește, doamna Iegel vorbește în raportul său despre o autodinamică punând accentul pe spiritul antreprenorial care ar trebui să fie sprijinit în programele de dezvoltare rurală. Pentru moment nu există foarte multe uh, astfel de exemple. Credem că se pot face mai multe lucruri în acest sens. Comisia va încerca să creeze stimulente pentru dezvoltarea viitoarelor politici în acest sens. Și în ceea ce privește femeile implicate în activitățile agricole, statele membre trebuie să aplice o nouă directivă care se referă la tratamentul legal între bărbați și femei și sperăm că foarte curând acest lucru se va extinde și femeilor, uh, soțiilor, uh, fermierilor și că statele membre vor întreprinde acțiuni în acest sens. Al signor Broze. Mulțumesc, domnule Brosei. Dau cuvântul doamnei Iegel acum pentru a răspunde la întrebări și pentru a încheia dezbaterea și, în orice caz, o felicit pentru activitatea depusă până acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor și colegelor care au făcut comentarii. Aș vrea să încep cu comentariile făcute de comisie. Într-adevăr, uh, aceasta este realitatea. Ceea ce a spus dumneavoastră este într-adevăr obiectivul meu și anume, în cadrul noilor dezbateri privind pacul după anul 2013, trebuie să reluăm aceste propuneri din raportul de inițiativă sau, în orice caz, trebuie să ne sprijinim pe exemplele menționate în acest raport. Da, aceasta este dorința noastră, dar ea se întâlnește cu propria noastră dorință care este identică. Aș vrea să răspund și întrebărilor puse de colegi. Oricum, vă rog să nu ezitați să mă contactați și după această întâlnire dacă doriți să reveniți asupra unor amănunte legate de intervenția uh, dumneavoastră. S-au fixat termene pentru ianuarie 2011 și martie pentru sesiunea de voturi. Aveți timp suficient pentru a discuta, a lua legătura cu organizațiile de femei. Oricum, eu doresc ca această temă să fie dezbătută larg la nivel public. Este interesant să observăm că temele abordate în acest raport se regăsesc și în comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră. Unii consideră că formulările din raport ar trebui uh, să fie mai hotărâte pentru anumite alineate. Aș fi chiar uh, mulțumită să fac acest lucru cu ajutorul dumneavoastră. Apoi, insistați asupra ajutorului acordat femeilor care au copii în regiunile rurale. Știu că asta se face în Italia, nu, nu știam de fapt că asta se face în Italia, la noi în Germania nu se face, oricum este o idee excelentă, ar trebui să facem astfel încât ea să fie funcțională și la nivel european. Apoi, domnul Cesar a abordat și dânsul acest punct legat de primirea copiilor în diferite centre în zonele rurale. Femeile antreprenori și consolidarea rolului acestora. Revin asupra cuvintelor doamnei Polsen. Sunt de acord cu dumneavoastră și pentru mine aceste aspecte sunt importante. Însă ca să răspund întrebării dumneavoastră, aș spune că ceea ce este o problemă pentru dumneavoastră este mai degrabă o problemă lingvistică, pentru că în Germania, în zonele rurale, femeile agricultori lucrează adesea cu membrii ai familiei lor. Și apoi mai există și alte femei care trăiesc, uh, locuiesc pur și simplu în această zonă rurală, fără să lucreze neapărat în domeniul respectiv. Dumneavoastră, când vorbiți de femeile din zonele rurale, vă gândiți doar la femeile care lucrează în exploatații agricole. În Germania avem concepte diferite. Cred de asemenea că acest comentariu lingvistic este valabil și pentru alte intervenții. Aceste femei, antreprenori, în domeniul agricol pot de asemenea să își ajute pur și simplu soțul în cadrul unei exploatații familiale. Chiar eu am cunoscut o astfel de situație. Și apoi există femei care pur și simplu trăiesc în zona rurală, dar exercită o altă meserie. Și în acest caz trebuie să ne gândim la posibilitatea de a crea noi locuri de muncă pentru femei în zona rurală. Există apoi aceste femei antreprenori care trebuie să fie puse în centrul acțiunilor și programelor noastre, nu-i așa? În ceea ce privește primirea copiilor, cred că și aveam impresia că v-am răspuns deja la această întrebare și sunt uimită cât de des revine această întrebare în discuții. Mulți colegi au pus-o. Uh, în ceea ce privește condițiile cadru, cred că doamna Hawking a pus această întrebare, da, aveți dreptate. Există mai multe autorități uh, responsabile, mai multe entități de care vorbesc de altfel în raportul meu, însă fiind un raport de inițiativă, consider că există diverse surse de venit pentru care ar trebui să avem o acțiune politică pentru care, prin urmare, ar trebui să creăm condiții cât mai bune și organisme cât mai eficiente. Pentru că această chestiune nu uh, privește doar comisia noastră, trebuie să participe absolut toate părțile. Uh, în ceea ce privește orientarea în cadrul programelor, proiectelor noastre, toți banii investiți în agricultură nu vor servi la nimic dacă vom asista la un exod al persoanelor care actualmente trăiesc în uh, regiunile rurale către zonele um, orașelor, marilor orașe. Apoi, vorbiți despre uh, consolidarea prezenței femeilor în organismele care apără interesele femeilor. Uh, s-a vorbit despre o, un număr fix, uh, unii vorbesc despre o reprezentare în proporție de 40% a femeilor. Nu știu cum s-ar putea formula cât mai bine, vă cer ajutorul, astfel încât să avem o formulare cât mai bună legată de participarea și reprezentarea femeilor. Doresc de asemenea să mă refer la calificarea femeilor în cadrul exploatațiilor agricole. Există anumite lucruri care trebuie promovate într-un mod foarte concret, însă femeile trebuie încurajate și organizațiile de femei de asemenea trebuie să avem posibilitatea să le încurajăm, astfel încât femeile să-și poată vedea de viața lor și să se dezvolte cât mai plenar. Iar în cadrul dezbaterilor pe care le veți avea cu organizațiile în țările dumneavoastră, nu ezitați să luați legătura cu organizațiilor de, organizațiile de femei, să vorbiți cu ele, să lansați dezbaterea, să dați un impuls, deci, la nivel național în legătură cu această problematică în ceea ce privește uh, problema lingvistică, femei din zone rurale, agricultoare și așa mai departe, am răspuns deja la această întrebare. În ultimii 40 de ani, este adevărat, zonele rurale au înregistrat o dezvoltare importantă. Sunt bucuroasă că există o propunere de amendament în legătură cu această uh, problematică și o voi uh, adăuga raportului pentru a ameliora contribuția tuturor membrilor comisiei noastre. Mm, repet, raportul nu este definitiv, mai poate fi amendat, însă aș vrea să vă fac o mărturisire. Din punct de vedere personal, unii ar spune că pentru mine această temă ar trebui să facă parte din principiul de subsidiaritate. Părerea mea personală este că trebuie să vedem despre ce orientare este vorba, ce orientare trebuie să urmăm. Domnul Blebove, dumneavoastră ați vorbit despre legătura cu politica agricolă comună și de repartizarea veniturilor între bărbați și femei. Nu intru în detaliile legate de intervenția uh, dumneavoastră, însă aș fi fericită să primesc cât mai multe uh, propuneri de amendamente și aș vrea să știu și ce are de spus Comisia și reprezentanții statelor membre în legătură cu aceste propuneri. În ceea ce privește realizarea formei finale a raportului, cu siguranță va fi greu, însă va trebui să ne ajutăm reciproc. Sunt încă o dată bucuroasă că pot să discut aceste subiecte cu dumneavoastră și sper că nu va trebui să votăm individual 100 de amendamente. Sper că vom ajunge la un text de compromis cu o formă cât mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc, Elizabeth Iegle, pentru eforturile tale și reamintesc tuturor colegilor că termenul de depunere a amendamentelor este 16 noiembrie 2010 la ora 12 și acum trecem la Punctul 5. Agricultura în UE și comerțul internațional. Dragi colegi, așa cum știți, acordurile internaționale privind comerțul și liberalizarea comerțului cu produse agricole au efecte extrem de importante asupra producătorilor din Uniunea Europeană și este fundamental să fie luată în considerare această tematică, pentru că în termeni de bunăstare animalelor, de competitivitate alimentară, ei bine, aceste principii uh, trebuie să uh, fie în continuare esențiale pentru acest sector. Factorii interesați uh, la nivel mondial pot avea uh, o poziție de avantaj competitiv pe uh, piața europeană și de aceea credem că trebuie să fie favorizată o convergență mai mare la nivel internațional în ceea ce privește regulile sociale și de mediu. Colegul nostru, Papa Stamkos, a fost uh, nominalizat ca raportor pentru acest uh, dosar. Știți că um, Comisia INTA este comisia asociată în conformitate cu articolul 50 din uh, regulamentul nostru. Voi da cuvântul domnului Papa Stamkos și vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 10 noiembrie, ora 12. Aveți cuvântul. E, eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu voi aborda decât anumite aspecte din raport și din propunerea de rezoluție pe care o aveți în față. Într-o perioadă în care Uniunea Europeană analizează viitorul politicii agricole comune, cred că trebuie să garantăm coeziunea între politicile agricole și politicile privind relațiile externe. Acest lucru este fundamental. În cadrul politicilor externe, Uniunea Europeană trebuie să garanteze rolul central al agriculturii, așa cum îl cunoaștem în Uniunea Europeană. Dar, în același timp, trebuie să garanteze și aprovizionarea cu alimente a populației și Comisia Europeană face nenumărate concesii în domeniul agriculturii, mai ales în termen de acces uh, pe piețele externe, fie că e vorba de bunuri sau de servicii, ceea ce duce la o întreagă serie de probleme. Din punctul meu de vedere, această politică nu este acceptabilă. Comisia ar trebui să realizeze o evaluare a impactului asupra sectorului agricol european. Și Rezultatele ar trebui să fie publicate înainte de uh, demararea negocierilor. Aceste demersuri trebuie să fie mai bine explicate și să se, să se arate care au fost uh, raționamentele. De exemplu, decizia Comisiei de reluare a negocierilor cu Mercosur ar trebui să facă obiectul unei uh, aprobări din partea Parlamentului. Mă gândesc și aici, în special, la poziția pe care a susținut-o comisia. Cred că și noi ar trebui să avem un cuvânt de spus în cadrul acestor negocieri. Pentru moment, uh, comisia a relansat aceste negocieri fără să facă o analiză detaliată a impactului acestui uh, demers. În cadrul acestor negocieri, pentru toate domeniile care sunt legate de Uniunea Europeană, ar trebui să existe o abordare care să garanteze echilibrul între producția internă și exporturile Uniunii Europene și veniturile agricultorilor din Uniunea Europeană. Un exemplu concesiile făcute de către Comisia Europeană în sectorul zahărului față de țările din America Latină pun în pericol stabilitatea fondului privind zahărul al Uniunii Europene, situația fiind deja gravă. Având în vedere reforma pieței zahărului care a venit să schimbe datele problemei și ni se spune că uh, trebuie acordate niște uh, compensații în fața acestei liberalizări a sectorului. Însă, mergând dincolo de aspectele pur bugetare, trebuie să vedem că aceste compensații individuale nu pot să compenseze uh, rezultatul negativ al scăderii producției de zahăr în Uniunea Europeană. Trebuie să garantăm nu numai productivitatea Uniunii Europene, dar și calitatea produselor. Acest lucru este fundamental. Știm cu toții că astăzi producția Uniunii Europene se bazează pe standarde de calitate care sunt cele mai ridicate din lume și aceleași criterii ar trebui aplicate și produselor care intră în Uniunea Europeană. Este singurul mijloc prin care putem garanta agricultorilor europeni condiții de concurență echitabile și este singurul mod, de asemenea, de a proteja și sănătatea consumatorilor europeni. De aceea, cred că trebuie să există un control mult mai strict al produselor care intră în Uniunea Europeană. Din păcate, Comisia nu are aceeași părere. În orice caz, în cadrul acordurilor care au fost uh, încheiate, nu s-a insistat asupra necesității acestor criterii egale. În cadrul acestor acorduri ar trebui să se ceară partenerilor uh, Uniunii Europene să respecte obligațiile internaționale și prevederile care există în plan internațional. Aceasta ar fi în avantajul Uniunii Europene, mai ales dacă ne uităm la potențialul de export al Uniunii Europene. Din păcate, în măsura în care taxele vamale nu sunt suficient de ridicate, producția europeană este amenințată. În ceea ce privește rundele de la Doha, Comisia a prevăzut o ofertă extrem de generoasă în domeniul agriculturii. Ultimul document prezentat de președintele Organizației Mondiale a Comerțului versiunea din 2008 aduce noi concesii și mai uh, importante, iar Comisia ar trebui să respecte instrucțiunile de negociere pe care le-a primit de la Consiliu. Și în orice caz să nu își asume angajamente care să riște să aducă un prejudiciu uh, politicii agricole comune după 2013. Reamintesc că în cadrul acordurilor bilaterale, concesiile care s-au făcut în domeniul agriculturii ar trebui să fie compensate prin alte concesii, tot în cadrul rundelor de la Doha. acest lucru trebuie să fie o prioritate numai în cad- nu numai în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, ci și în general. Criteriile acestea despre care vorbeam trebuie să fie impuse partenerilor noștri. Și reamintesc că la nivel bilateral abordarea care a fost urmărită până acum nu este satisfăcătoare. Conform acestei abordări, lista indicațiilor de origine geografică în cadrul Uniunii Europene rămâne destul de vagă. Acesta ar fi viziunea de ansamblu, să spun, a negocierilor și sigur că sunteți invitați cu toții să depuneți amendamente uh, față de acest text, față de această propunere pe care am făcut-o eu, în așa fel încât să avem un raport echilibrat într-un domeniu care este fundamental. Ne este vorba aici despre partea de politică externă a politicii agricole comune a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Papastamcos, și vom începe acum dezbaterile. Avem foarte mulți colegi înscriși. Erans Garcia va începe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicit pe domnul Papastamcos pentru că acest proiect de raport uh, reia foarte multe preocupări pe care le-au exprimat producătorii europeni în materie de schimburi comerciale. Ați vorbit despre uh, registrul multilateral al vinurilor, um, ați vorbit despre mm, nerespectarea normelor Uniunii Europene, ca de exemplu originea geografică, și ați vorbit în proiect și de riscul unui comerț uh, triunghiular și vă felicit pentru toate aceste abordări, dar trebuie să vă spun că în Delegația spaniolă va prezenta mai multe amendamente. Suntem de acord că trebuie să cerem uh, uh un comportament de reciprocitate pentru ca standardele să fie aplicate în același mod de către toată lumea. Nu trebuie să mai existe o poziție privilegiată pentru producătorii din țările terțe sau din, din exterior, dar considerăm că negocierile uh, cu Mercosur rămân foarte importante. Aceleași posibilități le-am cerut și pentru acordul cu Marocul, un acord uh, foarte negativ care va fi prezentat în Parlament și care avea un impact, uh, repet, negativ asupra relațiilor uh, externe. Uh, Acordul cu Marocul ridică foarte multe probleme specifice. Și asta mult înaintea acordului cu Mercosur. Și acum mă refer la acordul privind comerțul cu bananele. Delegația spaniolă va uh, prezenta amendamente pentru a fi luată în considerare și problema ridicată de sectorul bananelor. Uh, În ceea ce privește alte produse, există și alte teme importante pentru producția comunitară. Și mă refer acum la alineatul 22, unde se cere ca negocierile să nu afecteze uh, drepturile de acces pentru produse. Și aici mă refer la necesitatea de a modifica normele privind uh, accesul produselor care provin din Maroc sistemul actual uh, a dus la niște situații incorrecte care au fost denunțate deja de producătorii comunitari și cred că este o bună ocazie să arătăm că trebuie rezolvată această problemă. Acordul există deja de un an și în momentul în care va fi modificat, trebuie să ne asigurăm că producția comunitară este protejată mai bine, pentru că sunt foarte multe probleme tehnice care trebuie rezolvate la nivel politic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Morvei! Úgy tűnik, mint ennek a jelentésnek kapcsán két... Doamna Morvei, mulțumesc! În ceea ce privește acest raport, cred că trebuia făcută o opțiune între două posibilități destul de incorrecte. Pe de o parte, este vorba despre producătorii din țările terțe, deseori țări uh, sărace și aici am putea spune că este incorrect ca uh, ei să fie obligați să respecte niște reguli de concurență atât de dificile în fața unor produse subvenționate uh, în Uniunea Europeană. Din punctul lor de vedere, nu este corect ca ei să nu aibă aceleași șanse de a reuși pe piață și ar trebui ajutați pentru ca ei să beneficieze de aceleași șanse. Acum, situându-ne din punctul de vedere al agricultorilor europeni și mai ales uh, al agricultorilor din țările fost socialiste, cum este Ungaria, ei bine, și aceștia se află într-o situație dificilă și susțin exact contrariul. Ei spun că situația este nedreaptă din punctul lor de vedere și că ei trebuie să uh, rămână competitivi în fața unor agricultori care nu respectă aceleași standarde și aceleași exigențe ca cei din cadrul Uniunii Europene. Ca de exemplu, subvențiile agricole care sunt mai mici în noile state membre decât în uh, statele membre cu vechime. Uh, În orice caz, oricum ne-am uitat, vom vedea aspecte nedrepte și de o parte și de alta. Și eu cred că există o a treia soluție prin care Uniunea Europeană să accepte principiul independenței agricole care ar trebui aplicat fiecarei țări și fiecarei comunități, în sensul că agricultorii din țările respective pot să uh, producă pentru propria lor piață și apoi, prin comerțul uh, internațional, se va organiza exportul către țările terțe, în cazul produselor care nu pot fi produse în aceste țări terțe. Și atunci trebuie importate numai acele produse pe care producătorii euro- europeni nu le pot uh, produce. Uh, Și acum, uitându-ne uh, din perspectiva consumatorilor europeni, vedem că astfel uh, s-ar pune accentul pe bunăstarea acestora și pe sănătatea lor și la fel și din punct de vedere al mediului ar fi alegerea cea mai corectă. Nu ar mai exista transporturi uh, foarte semnificative ale acestor produse. Comerțul cu produse alimentare către Uniunea Europeană are efecte nefaste pentru ambele părți, și pentru țările exportatoare și pentru țările importatoare. Acest comerț agricol gestionat de Organizația Mondială a Comerțului are efecte negative pentru ambele părți și cred că trebuie să ajungem la o independență alimentară pentru uh, țările europene. Așadar, consumatorii maghiari, de exemplu, ar trebui să consume produsele agricultorilor maghiari, care sunt sănătoase și de bună calitate. Acesta este principiul care ar trebui să fie uh, pus în aplicare. Bine. Michel Dantin, la parola. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord... Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să îi mulțumesc uh, colegii noastre, colegului nostru pentru redactarea raportului. Un prim aspect care mi se pare excelent în acest raport este tonul, relativ ferm, folosit în fiecare aliniat, în fiecare paragraf, pentru că eu cred că în lumina celor petrecute în ultimele săptămâni, Comisia noastră și Parlamentul trebuie să dea dovadă de fermitate în legătură cu acest subiect. Se dezvoltă exemplul zahărului, se poate dezvolta um, exemplul legat de banane. În Franța există teritoriile de dincolo de mări unde producția aceasta asigura o economie de subsistență. Însă, în momentul în care este ostracizată producția de banane în Antile, de exemplu, aceasta va conduce la o situație în care populația nu va mai avea cu ce să trăiască și această situație este inacceptabilă. Nu putem să sacrificăm întregi regiuni în beneficiul unor interese industriale sau de servicii de pe continentul nostru. Așa să mai subliniez de asemenea un lucru pe care l-am spus în această comisie, îl voi spune totuși încă o dată. Controlul la frontieră, oricât de bine ar fi făcut, nu va aduce aceleași garanții pentru consumator ca și controlul realizat de-a lungul lanțului trofic atunci când producția se face pe teritoriul european. Și cred că toți consumatorii europeni trebuie să fie conștienți de acest lucru, iar negociatorii noștri trebuie să aibă în permanență prezent, prezent în minte acest lucru. În ceea ce în legătură cu ceea ce s-a petrecut săptămâna trecută la Parlamentul European, am putut adopta un amendament la articolul 30 al textului privind relațiile cu America de Sud. Un text prin care se fixează obiectivul pe care comisia noastră trebuie să-l urmărească. Totuși, un articol care a fost prezentat de unul dintre colegii noștri a fost respins de anumite persoane. Un articol, articol care ne invita să reformulăm definiția mandatului. Cred că uh, Uh, au fost multe discuții pe culoarele Parlamentului în legătură cu acest lucru pentru a vedea în ce măsură colegii noștri sunt deconectați de realitățile agricole. Colegii noștri nu prea cunosc noile echilibre create în ceea ce privește producția agricolă odată cu intrarea celor 12 noi state membre și cred că prin acest raport, prin raportul de acum, noi readucem pe tapet problema respectivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Michel. Doamna Paulson are cuvântul. Och jag är då för fri handel, men också fair handel. Det är själv... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt pentru uh, comerțul liber, dar trebuie ca acesta să fie și în condiții echitabile. Uh, putem face comerț cu alimente, dar este la fel de clar că fermierii europeni trebuie și ei să îndeplinească anumite cerințe. Ceea ce înseamnă că ei nu trebuie neapărat să concureze cu producători care nu sunt nevoiți să respecte anumite standarde și să îndeplinească anumite condiții. în cadrul uh, acordurilor uh, OMC sau în cadrul acordurilor uh, bilaterale putem ajunge la reguli care să se aplice pentru toți și putem stabili care este nivelul cerințelor care trebuie să fie respectate, dar în alte contexte nu există reguli com- comune, a căror respectare să poată fi verificată. Acest lucru este valabil în, în domeniul bunăstării animale, de exemplu. În acest domeniu nu există reguli comune în uh, privința bunăstării animale. Dacă stabilim standarde absolute care pot fi monitorizate și verificate, atunci este mult mai ușor să negociem uh, condițiile de comerț liber și echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Paulson, spune domnul președinte. Jose Bove are cuvântul. Precum uh, colegul meu, Michel Dantin, vreau să vă spun și eu că acest text mi se pare foarte bun, aș putea să-l semnez uh, fără absolut nicio problemă, sunt întru totul de acord. Însă, sunt câteva uh, precizări care ar trebui să fie adăugate, în special în legătură cu volumul comerțului internațional. Se vorbește mult despre comerțul internațional în domeniul agricol, însă um, comerțul internațional uh, reprezintă doar 8%, produsele agricole reprezintă doar 8% din comerțul internațional. Un al doilea punct în legătură cu care am putea să insistăm ceva mai mult are de-a face cu rolul anumitor uh, întreprinderi care nu joacă după aceleași reguli ale jocului. Și mă refer aici la întreprinderile care participă de negocierile internaționale pentru uh, a se muta dintr-o parte într-alta și pentru a câștiga sectoare de uh, piață. Mă gândesc, de exemplu, la exemplul Tyzone, o companie care se mută acum în Brazilia, și uh, fac acest lucru pentru a avea o platformă de export către Europa și știm că producția în special de păsări este amenințată în Europa. Am insistat și uh, asupra problemei zahărului, care este foarte gravă. Tocmai uh, s-a discutat uh, cu America de Sud, însă într-o țară ca Peru, care are acum o cotă mare de export și care nu produce deloc zahăr. În legătură cu uh, problema uh, banane, aveți dreptate. Problema antilelor este fundamentală, ca și problema insulelor Canare. Trebuie să fim foarte clari în privința acestor subiecte și trebuie să uh, nu mai permitem să ni se impună logica bananei dolarului. Și ultima chestiune în legătură cu deficitul de măsuri în privința comerțului uh, Uniunii Europene cu state terțe. Importăm uh, foarte multe proteine vegetale. Misia noastră va elabora în curând un raport în legătură cu uh, aceste proteine vegetale, domeniul pe care trebuie să îl recâștigăm. Vor fi abordate mai multe subiecte de către domnul Ausling în raportul pe care îl elaborează, dar cred că problema echilibrului comercial joacă un rol foarte important. Vă mulțumesc. Bine, Jose. James Nicholson ce la parola. Mulțumesc, Jose. James Nicholson are cuvântul. Uh, thank you very much, Chairman. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Papascamcăs pentru acest raport foarte bun care vine la momentul oportun. Uh, când putem uh, transmite din partea comisiei noastre un mesaj foarte clar către toate uh, acele uh, persoane care ascultă. În Statele Unite, Australia, America de Sud, Noua Zeelandă, toată lumea dorește să intre pe piața europeană. De ce? Pentru că e cea mai bună piață și piața cea mai profitabilă din lume. Raportorul s-a referit la o anumită situație legată de uh, evoluția negocierilor cu Mercosur. Oricine este la curent cu acest subiect știe că uh, există, uh, că Mercosurul are posibilitatea de a distruge uh, producția agricolă în Europa. Nu au aceleași costuri, nu au aceleași uh, reguli de concurență, nu trebuie să... Um, nu au condiții de cross-condiționalitate, nu trebuie să respecte condiții de bunăstare animală și așa mai departe. Nu suntem pe picior de egalitate, sunt foarte multe diferențe. Trebuie să avem o poziție foarte clară pe care să o apărăm. Dacă aprobăm regulamente și directive și guvernele vor fi obligate să le aplice, nu uh, putem uh, să acceptăm pe piața europeană uh, marfă care nu respectă aceleași standarde. Aceasta este o chestiune care mă preocupă foarte mult și cred că trebuie să ne preocupe pe toți. Fără îndoială vom mai discuta cu OMC pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să facem comerț și cu alte state, dar trebuie să ne asigurăm că aceia din Europa care reprezentăm uh, industria își uh, joacă rolul. Nu Cred că uh, Comisia are dreptate când folosește o, un acord obținut în 99 pentru a deschide uh, negocierile cu Mercosur. Nu cred că trebuie să-i fie permis acest lucru. În 99, Uniunea Europeană avea 15 membri, 15 state membre, nu exista euro și acum situația este foarte diferită. Suntem 27 de membri și, și lucrurile s-au schimbat extrem de mult. Sunt de acord cu domnul Danta. El a pus punctul pe I. Într-adevăr, am votat, chiar și eu, pentru, dar săptămâna trecută, marea majoritate a deputaților europeni uh, de la Strasburg nu aveau nici mai vagă idee uh, la ce se referă amendamentul pe care l-au votat. Poate că dacă ar fi cunoscut situația, ar fi votat altfel. Pe termen lung, cred că putem repara uh, această situație, totuși. Am observat că de foarte multe ori reprezentanții industriei agricole sunt pesimiști, pentru că li se tot spune uh, comerțul este mai important decât agricultura. Îmi pare rău, dar vânzarea de uh, BMW-uri nu este mai importantă decât agricultura. Și cred că ar trebui să-i reprezentăm cu adevărat pe cei implicați în industria agricolă. Și pot să vă spun că m-am cam uh, săturat de faptul că organizațiile fermierilor dau mereu uh, vina pe politicieni când lucrurile merg prost și uh, um, se laudă că este meritul lor atunci când lucrurile merg bine. Cred că ei ar trebui să coopereze mai bine cu noi și să renunțe la um, a apărea tot timpul în ziare pe prima pagină. Pentru că în următorii trei ani uh, reformăm politica agricolă comună și dacă noi nu uh, apărăm agricultura, atunci nu va, nu va mai face nimeni. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul președinte, de cuvântul domnului George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-l felicit pe domnul Stamcos pentru raportul său. Nu sunt exact 100% la cine se referea uh, colegul meu, uh, domnul Nicholson, dar oricum uh, intervenția sa a fost foarte pasionată. Vreau să mă refer și eu la același lucru și anume la negocierile cu Mercosur. Acest raport se subliniază faptele uh, pe care le-a aflat uh, acest uh, Parlament în legătură cu negocierile de Mercosur, cu Mercosur. Aceste fapte au fost aflate din presă și nu de la Comisie. Cred că pe viitor trebuie să insistăm să fim măcar informați de Comisie în legătură cu astfel de chestiuni înainte ca șirile să ajungă în ziare. Cred că dacă Negocierile cu Mercosur, care, dacă am înțeles eu bine, se bazează pe uh, uh, vreo 400 de mii de tone de carne de vită care să vină în Uniunea Europeană fără taxe, atunci uh, cred că trebuie să fim foarte atenți când reformăm politica agricolă comună o astfel de uh, afacere ne-ar anula absolut orice efort de a face o reformă cu sens și de a uh, promova o producție de carne de vită cu viitor în Europa. Cred că este necesară o evaluare completă de impact. Cred că punctul 25 trebuie să fie consolidat, trebuie ca Comisia să facă o evaluare de impact cât de curând și să o prezinte Parlamentului pentru ca noi să vedem și noi uh, ce înseamnă acest uh, impact, ce ar însemna ca această afacere să fie semnată, să se ajungă la un acord cu Mercosur. Cred că a doua rundă de negocieri trebuie să înceapă în această săptămână, deci evident negocierile progresează, așadar cred că este absolut uh, necesară o evaluare de impact. trebuie să vedem și noi dacă mandatul care i-a fost uh, conferit uh, negociatorului este corect, în primul rând. De asemenea, aș dori uh, să fac apel la mai multă claritate și să știu care este marșa de manevră pe care o au negociatorii în discuțiile cu Mercosur. Cam câte tone pot pune pe, pot aduce în discuție și despre ce, ce și ce măsuri de protecție putem înființa pentru a ne asigura că sistemul de producție european uh, rămâne viabil și după încheierea acestui acord. Deci cred că ar trebui să insistăm pe lângă comisie să aibă amabilitatea de a ne anunța și pe noi uh, când uh, face astfel de, începe astfel de negocieri, ca să nu mai aflăm din presă. Cred că este esențial și cred că trebuie să solicităm mai multă claritate în ceea ce privește Uh, mandatul pe care îl primesc negociatorii și trebuie să uh, cerem comisiei să facă acea evaluare de impact de asemenea. Mulțumesc. Molto bene, grazie George. Albert Dess la parola. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an Georg. Mulțumesc, domnul Dess are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și domnului Papa Scamcos pentru acest raport foarte important. Știu că și în Comisia uh, INTA există un reprezentant al nostru care um, face tot posibilul pentru a obține un raport uh, bun. 77 de deputați au depus uh, amendamente săptămâna trecută. Um, eu am uh, cerut uh, un vot prin apel nominal și putem vedea cine a votat cu noi. Pentru prima dată, Parlamentul European a cerut standarde europeane, europene în materia protecției mediului, standardelor sociale minime, uh, protecției consumatorilor și bunăstării animale. Mă bucur să văd că o mare majoritate a deputaților, 535 de deputați, uh, au votat pentru. Cred că am avut dreptate să solicităm uh, acest lucru. Aceste standarde sunt indivizibile. Dacă dorim să avem reguli uh, ferme în privința recoltelor europene și avem reguli pentru că uh, oamenii de știință consideră că există riscuri, riscuri de sănătate, nu putem accepta să importăm produse agricole pentru creșterea cărora s-au folosit aceste ingrediente active. Dacă există riscuri de sănătate, produsele agricole trebuie să fie interzise în Europa. Dacă nu există riscuri de sănătate, aceste produse pot fi importate. În privința negocierilor cu Mercosur, Comisia a comis o mare gafă tactică. Desigur, poate face trimitere la temeiul uh, juridic inițial, însă, dat fiind că acum se aplică procedura de codecizie, a fost o greșeală să nu informeze Parlamentul. Cred că îi putem uh, cere Comisarului pentru Comerț, domnului Tecuht, să vină în fața comisiei noastre și să ne răspundă, să explice. Cred că comisia noastră ar trebui să uh, ceară acest lucru în viitor. Când uh, am fost membru bun de STAC, m-am uh, ocupat de această chestiune. Era pe vremea Parlamentului de la PON. Uh, și am spus că aceia care insistă asupra piețelor și granițelor deschise, tocmai aceștia sunt oamenii care ridică cele mai înalte garduri și care ne lasă pe din afară. E vorba de oameni care uh, spuneau sus și tare că vor ca granițele să fie deschise și piețele să fie deschise, dar nu lăsau pe nimeni pe teritoriul lor. Eu nu spun că ar trebui să ascundem Europa în spatele unui scut. Trebuie să ne deschidem porțile, însă trebuie ca comerțul uh, să se deruleze în uh, condiții loiale și echitabile. pentru că dorim să uh, reformăm politica agricolă comună, nu putem să negociem luni de-a rândul, să ajungem la un compromis bun, după care Comisia să vină și să ne submineze toate eforturile cu astfel de acorduri comerciale. Ne pune într-o poziție penibilă Comisia prin această acțiu ac acțiune. Trebuie să avem o poziție comună din partea tuturor grupurilor politice și cred că dacă începem să ajungem la un consens, suntem pe calea cea bună. Mulțumesc, Albert. Suntem de acord. George Lyon a spus la rândul lui că un sistem de reguli clare și transparente este foarte important, uh, astfel uh, reușind să stabilim ceea ce este important pentru PAC pe viitor. Mulțumesc! Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu prealabil. Aș dori uh, mai întâi să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport care vine la țanc. Pot să-mi continui intervenția? Întreabă oratorul. Comisia ne spune că există un mandat de negociere, pentru că negocierile au fost întrerupte, acum este vorba de o reluare a negocierilor. Poate că din punct de vedere juridic este corect, dar din punct de vedere politic nu este o abordare adecvată. Comisia este uneori neglijentă sau nu-i pasă de interesele noastre. ar fi o pură curtoazie să ne informeze în legătură cu ceea ce face. Există comisia noastră, este o comisie agricolă și trebuie să fim informați pentru că noi suntem cei care reprezentăm interesele agricultorilor la nivel european. Acesta ar fi comentariul prealabil. Acum, Trebuie să rămânem foarte clari în mesajul pe care îl transmitem. În ceea ce privește OMC-ul, eu prefer negocieri care se înscriu în cadrul OMC. Este vorba despre negocieri bilaterale sau plurilaterale. Sunt niște lucruri destul de riscante pentru că putem să stabilim niște elemente care mai apoi se dovedesc inadaptate. Există țări sau grupuri de țări la nivel mondial care nu și văd decât propriile interese odată ce și-au uh, făcut poftele, nu mai interesează nimic. Oare Comisia este conștientă de această situație? Este conștientă de această situație în cadrul negocierilor cu Mercosur și anume că rodul negocierilor trebuie să fie compatibil cu ceea ce facem noi? Și apoi, încă un punct important. În ultima vreme am fost surprins și eu, ca alți colegi parlamentari, în legătură cu subvențiile europene care sunt uh, acuzate că minează relațiile din țările în curs de dezvoltare și așa mai departe. Sunt surprins de atitudinea pasivă a Europei. Eu cred că acest argument mai este pertinent. Europa a făcut nenumărate lucruri în ceea ce privește subvențiile. Un alt punct asupra căruia doresc să intervin, politica agricolă rămâne o politică importantă. Agricultura este un bloc economic considerabil. Europa trebuie să poată să producă mărfurile alimentare care vor permite hrănirea populației europene. Acesta este obiectivul nostru. mă întorc acum către colegul meu cu care voi uh, lucra la amendamentele pe care urmează să le um, prezentăm. Din punct de vedere politic și al Comisiei, trebuie să fim foarte clari în cadrul negocierilor economice. Comisia trebuie să țină întotdeauna cont de Parlament, să-l informeze, pentru că Comisia nu este un electron liber. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Iar! Elizabeth Iegel, Ați cerut cuvântul, vi-l dau acum, pentru că după aceea trebuie să plecați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Au fost deja spuse foarte multe lucruri și eu nu o să repet ceea ce a spus doamna Polsan sau domnul Jensen. Însă am discutat cu ambasada Canadei. Vreau să vă spun că am fost deseori în această țară și aici se vorbește foarte des de acordurile CETA, acordurile dintre Canada și Europa. Ei bine, se pare că acest acord este pe calea cea bună. Acum se abordează problemele cele mai spinoase, problemele de natură agricolă, legate de carne, de lapte și de uh, denumirile de origine controlată. Sunt acestea problemele cele mai spinoase asupra cărora trebuie să mai lucrăm încă pentru a, pentru a uh, pune uh, punct final dosarului. Încă n-am fost informați despre aceste probleme, însă eu, plecând în Canada, am aflat tot felul de lucruri. Să știți că majoritatea lucrurilor vor fi respinse în sesiune plenară. Sunt de acord cu colegul nostru. Este timpul să emitem anumite exigențe în ceea ce privește aceste feluri de negocieri economice internaționale. Trebuie să cunoaștem mandatul de negociator, să fim la curent cu el, pentru că agricultura europeană va fi modelată în funcție de ele și va supraviețui sau nu. Uh, repede ce am fost în Canada și am observat că și aici există multe preocupări în ceea ce privește sectorul uh, uh, pescuitului și producția halieutică. Am impresia că se face absolut totul pentru ca noi să nu fim la curent de ceea ce se întâmplă în cadrul negocierilor. Mulțumesc, Elizabeth. Domnul Mat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să îi cer scuze domnului Papastanco, s mă ajuns cu întârziere, am avut alte obligații. Dar uh, mi s-a făcut un rezumat al uh, raportului, motiv pentru care aș vrea să-l felicit pe domnul Papastanco. Se pare că este un raport complet, un raport care lansează negocierile cu țările terțe, negocieri care, din nefericire pentru uh, comisia noastră și sectorul agricol, au fost negative. Columbia, Peru sunt țări la care trebuie să ne gândim mai intens, precum și la Mercosur. Toate aceste negocieri uh, au uh, început, după care foarte repede din punct de vedere agricol s-au cerut compensații sau clauze de salvgardare pentru că nu negociem gândindu-ne la persoanele interesate din acest sector atât de fundamental cum este sectorul agricol. Este crucial să subliniem, așa cum a făcut-o domnul Papastancos, voința noastră de a nu avea negocieri fără o evaluare de impact. Și aș vrea să pun două întrebări sau să fac două observații. Nu se face referire aici la un termen important pentru Caraibe și pentru alte uh, țări periferice de acest gen. Vor, este vorba despre banană. Ar trebui să includem din nou această problematică în raport și a doua observație, acordurile cu Marocul. Uh, nu suntem împotriva acestui acord cu Marocul, însă eu consider că acest acord are două aspecte foarte clare. Mai întâi, el trebuie să respecte ceea ce am decis noi împreună, însă, de asemenea, trebuie să modificăm regulamentul care reglementează tarifele, uh, taxele vamale de um, import. Acestea au fost aspectele pe care am vrut să le menționez. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Mat. Domn... Colegul Chines are cuvântul. Mulț... Doamna Chines, mulțumesc, domnule președinte. Mă Chines? Mulțumesc că am discutat cu Copa Cogeca impactul uh, schimbărilor climatice în uh, politica agricolă și am uh, menționat și eu negocierile cu Mercosur în prezentarea mea. Dacă vom lua o acțiune prin care să descurajăm uh, producția de carne de vită în Europa, înseamnă că uh, vom uh, întreprinde niște măsuri care sunt negative din punct de vedere climatic. Cred că raportul de față vine la momentul potrivit. Cum spunea și doamna Iegle, având în vedere um, voturile anterioare din plenară, raportul domnului Salafranca a fost susținut și cred că uh, colegii noștri nu sunt uh, complet conștienți de implicațiile acestui, uh, acestor acorduri cu Mercosur uh, asupra Uniunii Europene. Raportul de față cred că transmite un mesaj foarte clar și Comisia ar trebui să-l înțeleagă și eu îl susțin. Cred că Parlamentul a fost tratat cu dispreț și cred că uh, răspunsurile pe care le-am primit, atât din punct de vedere bilateral, cât și, din, și, cât și în uh, uh, cadrul reuniunilor noastre, au fost foarte vagi uh, și nu suntem luați în considerare în calitate de reprezentanți ai, ai cetățenilor. Susțin așadar raportul de față. Nu știu dacă are nevoie de multe amendamente. Mie mi se pare a fi foarte clar și ideea unei evaluări de impact este o idee esențială și cred că, sper că se va bucura de tot sprijinul pe care ar trebui să-l aibă, nu numai în cadrul comisiei noastre, ci și în plenară. Și cred că trebuie să lucrăm în acest sens împreună cu toate grupurile politice. Mulțumesc! Grazie McGuinness. Ora l'onorevole Dodds. Mulțumesc, doamna McGuinness. Domnul, doamna Dodds. Doamna Doț. Mulțumesc, domnule președinte. Am realizat mai multe reuniuni cu fermierii din Irlanda de Nord și unul din lucrurile care uh, îi afectează foarte des este faptul că toate aceste, în toate aceste negocieri, agricultura este văzută ca un instrument uh, de compromis care duce la niște sacrificii care să compenseze pentru niște câștiguri în alte domenii. Cred că este foarte important să recunoaștem acest lucru și raportul de față exprimă un sentiment pe care l-am identificat și eu acasă, în repetate rânduri susțin punctul numărul 2 din acest raport. Securitatea aprovizionării cu alimente în Europa este un element esențial și Parlamentul și instituțiile europene trebuie să um, asigure această um, siguranță alimentară alte țări, uh, cum sunt China și alte țări uh, de acest gen, uh, sunt foarte preocupate de acest subiect și la fel ar trebui să fie și Europa. Trebuie să facem distincția între acuzațiile de protecționism și corectitudinea pe care o datorăm fermierilor noștri. Trebuie să gestionăm toate aspectele de um, conformitate care nu sunt neapărat necesare pentru țările terțe și sunt de acord atunci când se vorbește despre negocierile cu Mercosur. Sectorul cărnii de vită din uh, Irlanda de Nord a traversat o perioadă foarte dificilă și punem un mare accent pe produsele care pot fi, um, care pot duce la o trasabilitate și la o identificare a um, calității acestora. Și nu trebuie să uităm tot ce s-a făcut în cadrul negocierilor PAC. Comisarul de Gucht ar trebui să vină în fața comisiei noastre uh, și să, uh, da ni- să dea niște explicații cu privire la aceste negocieri și cred că trebuie realizată și evaluarea de impact despre care s-a vorbit. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Capula Santos. Mulțumesc și eu raportorului pentru activitatea sa care reflectă foarte bine îngrijorările noastre ale tuturor și aș dori să mai adaug un element la adresa colegilor din comisie fac parte din delegația interparlamentară cu Mercosur și ieri am avut o dezbatere chiar pe acest subiect în prezența ambasadorului Braziliei și în prezența directorului adjunct pentru comerț exterior. Uh, în mod evident, aspectele pe care le discutăm astăzi au fost ridicate și ieri și aș dori să vă spun că directorul general ne-a informat că Comisia elaborează în prezent un studiu de impact uh, acesta nu se va referi numai la sectorul agricol, ci și la alte sectoare, se vor analiza avantajele și dezavantajele acordului cu Mercosur. Suntem conștienți însă cu toții că se face o mare presiune asupra agriculturii. Europa se află într-o situație de criză. Exporturile, dacă vor crește, vor aduce o tensiune destul de mare asupra sectorului și o deschidere a pieței ar putea afecta uh, exporturile produselor europene. De aceea este important să subliniem îngrijorările și preocupările pe care le-a subliniat domnul Papa Stamkos și pentru asta îl felicit. Grazie, Luis. Patrão Neves, a la parola. Obrigada, senhor presidente. Eh, Muito mais, domnule Presidente. Spune doamna Petroneos. Aș vrea să-i cer președintelui și colegilor să mă scuze pentru că am ajuns cu o întârziere, pentru că am fost la discuțiile din Comisia pentru Pescuit, unde a avut loc un vot. Vreau totuși să iau cuvântul pentru a vorbi despre o temă care mi se pare cu adevărat fundamentală și anume cea legată de negocieri menționată de domnul Papastancos astăzi și doresc să-l felicit pentru că raportul dânsului este extrem de complet de asemenea, este un raport extrem de clar. Mm, vă cer scuze dacă voi folosi cuvinte oarecum dure, dar am impresia că în prezent comerțul internațional reprezintă cea mai mare amenințare legalizată pentru agricultura europeană. În prezent este foarte dificil pentru toate sectoarele care cunosc o criză, iar viitorul nu va fi uh, mai uh, luminos pentru aceste sectoare, întrucât uh, bugetul pentru PAC după anul 2013 va putea fi afectat. Iată de ce eu am impresia că chiar și în condițiile în care agricultorii noștri vor face eforturi pentru a îmbunătăți structura exploatațiilor lor, chiar dacă investesc în alte sectori, chiar dacă caută soluții pentru a investi în uh, mijloace de dezvoltare durabile, este dificil să faci astfel de lucruri în condițiile unor acorduri ca cel cu Mercosur tot ceea ce e programat uh, cu seriozitate în exploatațiile agricole, tot ceea ce este uh, stabilit într-un în termen durabil, se poate prăbuși de pe o zi pe alta. Prin urmare, este foarte greu să le cerem agricultorilor noștri să se adapteze la condițiile actuale și viitoare ale agriculturii și, în același timp, să le tăiem craca de sub picioare și să schimbăm regulile jocului din domeniul comerțului agricol. Evident, este vorba despre dezavantaje competitive pentru ei, pentru că regulile, normele impuse agricultorilor noștri sunt mai costisitoare decât pentru uh, ei pentru alte țări terțe care exportă către Uniunea Europeană. Am avut discuții cu Comisia Europeană, cu Comisarul pentru Agricultură. Problemele de concurență nu sunt nu țin de resortul acestui uh, comisar, însă acest tip de probleme afectează agricultura. Este practic vorba de o luptă inegală dusă de agricultorii noștri. Și ei trebuie să iasă învingători din această luptă. În acest context, uh, să ne gândim la faptul că agricultura europeană trebuie pusă în contextul impactelor la nivel mondial, impacte vaste, cum ar fi exodul rural, problemele sociale care se agravează în aceste regiuni. Trebuie să menționăm de asemenea aprovizionarea care uneori este amenințată în astfel de regiuni. Prin urmare, nu este vorba doar uh, între ghilimele, de agricultură, ci de multe domenii vaste. Dată fiind această situație, probabil voi repeta lucruri care au fost deja spuse, dar țin să le spun, există trei aspecte care merită subliniate, pentru că este vorba despre aspecte vitale, fundamentale, care ar trebui introduse în acest raport. Un prim aspect, toate produsele care intră în Uniunea Europeană după aceste acorduri, trebuie să respecte riguros normele de producție pe care le impunem agricultorilor europeni. Al doilea aspect, studiile de impact. Colegul Campos a spus deja, studiile de impact sunt necesare. În cadrul unei reuniuni între deputații din regiunile ultraperiferice și președintele Comisiei, domnul Barroso, ce am cerut, ce credeți, că aceste acorduri cu țările terțe să nu fie semnate fără să existe în prealabil un studiu de impact în legătură cu sectorul agricol și cu alte sectoare. De altfel, domnul președinte uh, s-a angajat să uh, pună în aplicare astfel de studii de impact. Al treilea aspect trebuie implicat din ce în ce mai mult Parlamentul European în procesul de negociere, pentru că este inadmisibil să fim lăsați mereu deoparte, fără să avem posibilitatea de a ne exprima punctul de vedere în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. În încheiere, domnul Davia. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să îi mulțumesc domnului Papa Stancos pentru activitatea deosebită pe care a depus-o și aș vrea totuși să subliniez faptul că există alte elemente care ar merita probabil să uh, fie uh, puse în lumină. În Comisia Buget, în paralel cu lucrările de aici, suntem pe punctul de a discuta despre măsuri de compensare pentru bananele despre care s-a tot vorbit. În uh, intervențiile eh, colegilor noștri. Este evident că aceste măsuri de compensare dintr-un buget eh, oarecum redus eh, sunt greu de prevăzut, cel puțin pentru viitor. Dacă ne gândim la previziunile în scădere pentru bugetul uh, Uniunii, ceea ce doresc o serie de state membre și chiar Consiliului, este evident că a prevedea noi acorduri care ar putea să aibă un impact considerabil asupra agriculturii, nu vor permite măsuri de compensație suficiente. Și acesta este motivul pentru care uh, Mă gândesc că cu destulă neliniște la negocierile cu Mercosurul sau cu Marocul și la reluarea acestor uh, negocieri, care pentru mine reprezintă o adevărată amenințare la adresa agriculturii europene. Colegul Desa are dreptate când spune că trebuie depus un amendament care să impună de facto reciprocitatea în ceea ce privește condițiile de producție. Însă, aș vrea să punem accentul și mai mult asupra impactului acestor acorduri asupra agriculturii și mai ales, mai ales asupra agriculturii mediteraneene. Mă gândesc în special la acordurile cu Marocul. Toată partea mediteraneană a Europei va fi afectată în domeniul fructe-legume. Uh, acest impact într-o perioadă de criză mi se pare de nesuportat pentru agricultura europeană. Iată de ce, în mod hotărât, solicit să fie pusă în evidență foarte clară impactul acestor negocieri. Pentru că atunci când parlamentarii europeni vor vota, nu mă gândesc doar la membrii Comisiei uh, Agricultură, pentru că eu sunt convins că ei se vor pronunța în mod negativ, mă gândesc la toți parlamentarii europeni, proveniți din diferite grupuri parlamentare, la cei care participă în alte comisii. Trebuie să voteze în cunoștință de cauză să fie conștienți de impactele negative ale acestor negocieri asupra agriculturii europene și ar trebui ca toți să se exprime contra unor astfel de acorduri pentru care uh, Parlamentul nu a fost implicat în prealabil. Președintele spune că va da cuvântul reprezentantului Comisiei, însă îl felicită pe domnul Papastancos. Președintele continuă, aș vrea să revin asupra două concepte. În ceea ce mă privește, comisia noastră are două lucruri foarte clare de spus. Nu există îndoiel, nu există divergențe de interpretare, indiferent care ar fi grupul politic. Noi dorim ca agricultura să aibă un loc important în cadrul negocierilor și nu să fie o victimă a negocierilor uh, dintr-un sector sau pentru anumite interese. Comisia pentru Agricultură nu va fi totuși suficientă, nu va avea o greutate suficientă. Vom avea nevoie de o acțiune politică mai largă și sunt perfect de acord cu ceea ce a spus Tes avem nevoie de o acțiune politică pentru ca acest consens pe care îl avem în cadrul comisiei noastre să fie mai larg, să încercăm să implicăm și pe ceilalți colegi la uh, momentul plenare. Și după cum am spus și domnul Papastancos, raportorul nostru, trebuie să fim foarte clari. Ce vrem mai mult? Ce dorim? Reguli de transparență care să nu creeze distorsiuni sau vrem altceva? nu acest element este cel mai important pentru agricultura europeană în viitor. Aici ne aflăm într-o zonă uh, care uh, este mai importantă decât orice alt continent. Pentru noi toți trebuie să fie important ca agricultorii să nu fie zdrobiți de niște norme pe care le-am impus tocmai noi. Mă gândesc și la protecția mediului înconjurător. Însă, oricum, toate normele pe care le impunem trebuie să fie în beneficiul agricultorilor noștri și nu să-i uh, uh zdrobească. Felicit încă o dată uh, domnul uh, Papa Stancos, care a prezentat foarte bine aceste lucruri. Mulțumesc! Yeah. Dau cuvântul acum domnului Sivenas, din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Doresc să mulțumesc comisiei dumneavoastră și raportorului pentru acest raport extrem de complet. Mă voi concentra acum pe punctele cele mai importante pe care le-a ridicat raportorul. Sigur că pot să uh, să vă transmit ulterior niște observații mai detaliate în scopul îmbunătățirii, dacă este posibil, a acestui raport sau în scopul uh, acordării unui răspuns la unele din întrebările care au fost ridicate. În primul rând, ar, trebuie să spun că suntem întotdeauna la dispoziția comisiei dumneavoastră, putem veni, prezenta și discuta cu dumneavoastră toate negocierile pe care le avem cu țările terțe niciodată nu am refuzat și niciodată nu vom refuza, deci suntem disponibili pentru acest gen de schimb de opinii. Și aș, dorit, aș fi dorit să începem cu deficitul pe care l-am avut în 2008. Într-adevăr, este corect, dar în anul 2008 a fost un an atipic, cu niște prețuri foarte mari pe piața mondială. Și dacă doriți să actualizați aceste cifre, în 2009 deficitul a fost între 2,5 și 3 miliarde de euro, la același nivel ca și în 2007. La nivel mondial, în anii 80, când aveam surplusuri foarte mari în comunitatea europeană, deficitul comercial era mult mai mare decât eh, cel pe care l-am avut în anii 2000. Chiar în anul 2006 am înregistrat un surplus, un excedent. A doua observație se referă la uh, taxele vamale de 0% pentru uh, cele 20.000 de tone de carne de vită. Este adevărat dar să nu credeți că este o măsură unilaterală. Sancțiunile au fost de 68% și uh, ele au fost reduse foarte mult pentru produsele europene de pe diferitele piețe. Punctul cel mai important ridicat a fost cel al concesiunilor pe care le facem în agricultură în momentul negocierilor cu țări terțe și trebuie să vă asigur că încercăm să facem tot ce se poate pentru a crește prezența produselor agricole europene pe piețele terțe. Și mm, să iau un exemplu, acorduri de liber schimb cu Corea, unde încercăm să creștem cât mai mult exporturile de produse europene. Și pentru prima dată am inclus un capitol special privind indicațiile geografice și acest lucru a fost o premieră în acordurile bilaterale, un lucru foarte important pentru că Așa cum știți, piața coreană este o piață foarte bună pentru produsele cu înaltă valoare adăugată. În ceea ce privește valoarea de impact, înțeleg că evaluarea de impact legată de Mercosur pentru 2009 va fi actualizată de colegii mei de la DG Comerț la începutul lui 2011, așadar veți avea posibilitatea să aflați mai multe detalii prin intermediul acestei valori de impact. Acum, în ceea ce privește zahărul, aveți dreptate când spuneți că este un produs extrem de delicat și de fiecare dată când este necesar, încercăm să asigurăm condițiile necesare pentru a nu scădea în niciun mod um, cotele care au fost fixate Și revenind la un punct central din discuțiile dumneavoastră, trebuie să mă refer la standardele pe care le are Uniunea Europeană și la modul în care am putea să le impunem și țărilor terțe. În primul rând, produsele agricole care sunt introduse pe piața europeană trebuie să respecte cerințele de import fixate prin legislația europeană. Aceste cerințe se referă la siguranța alimentară și bunăstarea animalelor și plantelor. De asemenea, trebuie să fie respectate și standardele noastre de uh, marketing. Totuși, nu putem impune modurile noastre de producție țărilor terțe ca de exemplu în ceea ce privește bunăstarea animală, pentru că nu există o astfel de posibilitate în conformitate cu dreptul internațional. Dacă dorim să avem un nivel ridicat de bunăstare animală, ceea ce este dreptul nostru suveran în cadrul Uniunii Europene, nu putem impune acest lucru și țărilor terțe, dar putem să transformăm asta prin niște standarde suplimentare prin aplicate producătorilor noștri, prin creșterea uh, calității produselor noastre și prin uh, comunicarea pe marginea standardelor foarte înalte pe care le respectă produsele noastre, fie că e vorba de carne sau de alte produse. Și aceste aspecte de calitate pot fi utilizate în mod inteligent de către producătorii noștri, tocmai pentru creșterea cotelor de piață uh, mai ales în ceea ce privește produsele cu înaltă valo- valoare adăugată. În ceea ce privește promovarea intereselor Uniunii Europene, într-un mod mai ofensiv, trebuie să vă asigur că acest lucru este prioritatea noastră. Două treimi din exporturile noastre sunt produse cu înaltă valoare adăugată, produse transformate, nu putem um, intra în concurență cu produsele ieftine de pe celelalte piețe, dar suntem cei mai puternici pe piețele produselor cu valoare adăugată. Și vom face tot ce este posibil pentru a promova indicațiile geografice în plan multilateral și în plan bilateral. În ceea ce privește promovarea, uh, Avem un proces intern de identificare a modalităților de îmbunătățire a eficienței acestui instrument, atât la nivel intern cât și la nivel extern. În ceea ce privește rundele Doha, am spus foarte clar că nu s-a ajuns la niciun acord până când nu se ajunge la un acord pe toate punctele. Nu se pune problema de a avea un acord care să nu să, se, să, nu se să nu se regăsească și în ceea ce privește standardele și normele privind indicațiile geografice. Deci nu putem concepe uh, un acord fără obținerea unor rezultate uh, semnificative în ceea ce privește indicația, indicațiile geografice, tocmai în sensul uh, creșterii protecției pentru producătorii noștri și trebuie să vă asigur că indicațiile geografice au fost incluse în acta, așa cum a spus unul din membrii comisiei dumneavoastră și că vom face tot ceea ce este posibil pentru a continua să le menținem acolo. În ceea ce privește lista indicațiilor geografice, știți că am avut discuții prelungite cu statele membre pe acest subiect și am realizat această listă a indicațiilor geografice cu ajutorul și cu asistența uh, statelor membre. Principiul a fost foarte simplu aici. Am cerut statelor membre să ne specifice care sunt produsele pentru care există un flux comercial eficient cu diferitele țări terțe. Și statele membre au făcut sugestii, iar noi am propus această listă. Dar trebuie să repet, nu este o listă închisă în urma unui acord um, reciproc se pot adăuga nume suplimentare și în măsura în care se identifică noi produse, vom fi bucuroși să le adăugăm pe această listă. Au fost și foarte multe întrebări legate de Mercosur. Nu sunt expert pe aceste negocieri, dar una din întrebări s-a referit la Peru și la sectorul zahărului. Da, uh, America Centrală, într-adevăr, America Centrală și sectorul zahărului. S-a spus că Peru nu este un mare producător de zahăr. Uh, au avut numai 900.000 de tone, de exemplu, în 2008, însă consumul este un pic mai mare decât producția. Și în cadrul negocierilor au cerut să aibă o mică cantitate de zahăr de 32.000 de de tone de zahăr și acest lucru a fost aprobat. Oprindu-mă aici, trebuie, domnule președinte, să repet că suntem la dispoziția dumneavoastră, putem discuta oricând despre orice negociere cu țările terțe sau despre orice negociere multilaterală și Vom răspunde la întrebările dumneavoastră. De asemenea, vă putem oferi orice detalii suplimentare necesare pentru completarea raportului dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, foarte mult! Bine, ringrațiamo il dottor Sivenas, ringrațiamo... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Sivenas. În mai ales pentru informațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la indicațiile geografice. Nu știu dacă uh, acesta este un răspuns la toate întrebările care au fost uh, ridicate, dar îi redau cuvântul, lui, cuvântul raportorului pentru o recapitulare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele deosebit de amabile pe care le-ați avut cu privire la raportul meu. Și trebuie să vă spun că m-am inspirat din uh, cartea pe care ați publicat-o de curând, care se referea la agricultură și pe care am citit-o cu mare atenție. Voi fi concis pentru că și timpul trece repede da. și voi încerca să răspund diferitelor observații care au fost făcute. Mulțumesc în primul rând colegilor pentru contribuțiile pe care le-au avut, contribuții foarte prețioase. Voi ține cont de ele și Aștept așadar cu interes diferitele amendamente, cu condiția să nu fie foarte numeroase totuși. Și să se încadreze într-un spirit de consens. Doamnă Garcia, ați vorbit despre comerțul tri triunghiular și v-ați referit la Mercosur și la Maroc. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Acordul cu Marocul prezintă încă niște incertitudini care ar trebui clarificate și mai este și problema bananelor. Îi răspund domnului Mato și celor care s-au referit la acest sector. Și aici o intervenție din partea Spaniei pe sectorul bananelor ar putea fi interesantă. Știu că dumneavoastră cunoașteți mult mai bine acest domeniu decât mine, Tocmai de aceea aștept cu nerăbdare intervenția dumneavoastră. Pentru alinatul 22 care se referă la roșii, sunt de acord și vom adresa întrebări Marocului uh, pe această temă și mă voi grăbi pentru că nu avem foarte mult timp. O altă intervenție a subliniat pe bună dreptate că suntem uh, țările cele mai deschise exporturilor din, care provin din țările în curs de dezvoltare, dar anumite din aceste țări care sunt concurentele noastre nu își deschid frontierele și acest uh, lucru este dăunător relațiilor cu Uniunea Europeană, dar dăunează mai ales acestor țări în curs de dezvoltare, pentru că partenerii nu își deschid suficient piețele. Ați vorbit și despre discriminarea între noile și uh, vechile state membre. Nu vreau să intru um, în această dezbatere care nu face parte din raportul meu. Aici uh, e vorba mai degrabă despre reforma PAC. Și s-a vorbit și despre un anumit egocentrism al consumatorilor. Nici aici nu o să detaliez. Domnule Dantin, uh, Dumneavoastră ați vorbit despre zahăr, despre banane și ați făcut o observație foarte justă și anume că controlele la frontieră nu vor putea fi niciodată suficient de eficiente pentru a acoperi tot lanțul alimentar. Domnul Des a avut dreptate și dumnealui când a reamintit un aliniat pe care l-am votat săptămâna trecută cu privire la mandat doamna Paulsen. Salut uh, observațiile pe care le-a făcut legate de regulile care trebuie respectate de toată lumea cu privire la bunăstarea animală. Și apelul pe care l-ați făcut se bucură de întregul meu sprijin. Domnul Bove a avut uh, dreptate când a vorbit despre volumul comerțului legat de agricultură și sunt de acord cu dumnealui. Este adevărat, constatăm că multinaționalele se uh, instalează acolo unde au avantaje și deschid uh, piețe temporare, oportuniste, care creează anumite relații momentane și punctuale cu țările în curs de dezvoltare. Uh, în ceea ce privește zahărul și Peru, poziția mea este foarte clară. Dacă vorbim despre zahăr și aș dori uh, să fiu ascultat de către comisie. Ei bine, când vorbim despre zahăr, nu trebuie să deplasăm venitul uh, agricultorilor europeni în beneficiul agricultorilor din țările în curs de dezvoltare. Nici de cum avantajele revin numai multinaționalelor, care sunt într-un număr foarte redus. Și dacă puteți să-mi aduceți o dovadă prin care să-mi arătați că aceste măsuri au dus la creșterea veniturilor agricultorilor din țările sărace, atunci voi ceda, dar nu cred. Nu aceasta este realitatea tragică cu care avem de-a face. Domnul Nicholson a spus că toate țările terțe ar trebui să poată să exporte către Uniunea Europeană. Este adevărat, acest lucru este important și a vorbit și despre uh, normele care trebuie respectate și despre atitudinea Comisiei în cadrul mandatului de negociere cu Mercosur. Și acest lucru se regăsea de altfel și în amendamentul pe care l am înaintat în uh, plenară săptămâna trecută. Domnul Lyon a vorbit despre implicarea Parlamentului European în negocierile cu țările din Mercosur. Alți colegi au vorbit despre importurile de carne de vită. Sunt de acord, trebuie să întărim punctul 25 din raportul meu, cerând comisiei să realizeze cât mai repede o analiză de impact. Și domnul Des a vorbit despre amendamentele depuse în plenară, despre utilizarea anumitor substanțe mm, despre controlul fitosanitar al produselor care sunt uh, importate de Uniunea Europeană și mai ales despre evoluția negocierilor cu Mercosur, poziția Comisiei, mandatul Comisiei, etc. Și domnul Iar a vorbit despre acest mandat de negociere, cât și despre artificiile instituționale utilizate de către Comisie în anumite cazuri, în cadrul negocierilor, mai ales cu Organizația Mondială a Comerțului. Subvențiile și exporturile noastre sunt afectate pentru că în momentul în care uh, Uniunea Europeană nu mai exportă, profită alte țări și acest lucru are un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. Sunt de acord. Trebuie neapărat să se realizeze niște relații instituționale noi cu Comisia. Nu vorbesc neapărat de către comisarul responsabil de agricultură. Nu, vorbesc despre comerțul internațional. Acolo este problema. Și aici trebuie să acționăm. Doamna Iegle a revenit asupra relațiilor între Uniunea Europeană și Canada. Uh, a vorbit despre cerințele Canadei în sectorul laptelui, a insistat pe indicațiile geografice de origine și pe necesitatea de a avea un bun sistem de informare. În ceea ce privește relațiile între Uniunea Europeană și Canada, Canada este o țară cu un comerț intens, o țară foarte puternică în sectorul agricol, ceea acest lucru este important de altfel și în cazul Mercosur și în cazul discuției privind bananele. Alți colegi au abordat uh, din nou problema Mercosur și problema importului de carne de vită și sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Dod despre exigențele de securitate care trebuie respectate. Mulțumesc de asemenea și domnului Santos care ne-a dat informații privind evoluțiile recente ale negocierilor cu Mercosur, precum și despre studiul de impact care ar trebui să ne uh, fie transmis uh, cât mai repede pentru a ne putea oferi o viziune asupra acestor aspecte extrem de complexe ale relațiilor noastre cu uh, Sudul. S-a vorbit și despre regulile de respectat, despre analizele de impact și despre participarea Parlamentului European. Îi mulțumesc și domnului Lavia, cu care avem relații de bună vecinătate, chiar și la nivel de țară. Am apreciat ceea ce ați spus despre sectorul bananelor și despre relațiile cu Marocul, de implicațiile acestora pentru Uniunea Europeană. Domnul Sivenas ne-a spus că în cadrul rundelor de negociere de la Doha, negocierile vor continua în ideea unui angajament unic a unui pachet unic, single undertaking, și îi mulțumesc pentru ceea ce ne-a spus despre indicațiile de origine geografic, pe care le regăsim în acta și mă bucur de asemenea să aflu că lista acestor indicații geografice nu este una completă, închisă, ci că se pot include și alte produse. Am încercat să reacționez cât mai rapid la intervențiile foarte interesante pe care le-am ascultat aici din partea colegilor mei și cred că, mulțumită amendamentelor care vor fi depuse, acest raport va fi îmbogățit și că vom reuși să transmitem un mesaj celorlaltor instituții și mai ales agricultorilor și cetățenilor din zonele rurale care reprezintă o parte vitală pentru societate și care sunt afectați foarte mult în aceste timpuri de criză. Mulțumesc! Ringrațiamo ancora George Papastamkos. Mulțumesc! Îi mulțumim încă o dată domnului Papastamkos. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi de azi. Vă rog să uh, aveți în vedere că amendamentele la acest raport trebuie să fie depuse până la ora 12 pe 10 noiembrie. Cartea verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în Uniunea Europeană, pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice. Acesta este următorul punct de pe ordinea de zi. Până la articolul 50 al regulamentului, În legă... Nico. Îi dăm cuvântul domnului Niculescu pentru a prezenta acest raport. Mulțumesc, domnule președinte. Am, încerc, am să încerc să nu fiu foarte lung pentru că tocmai încheiem o dezbatere lungă și solicitantă. În Cartea Verde, Comisia a solicitat răspunsuri la o serie de întrebări legate de situația actuală a pădurilor la nivel european sub diferite aspecte. Cea mai mare parte a problemelor ridicate sunt de competența Comisiei pentru Mediu, care e competentă în fond. În avizul pe care îl propun și pe care l-am redactat, încerc să ofer răspunsuri acelor întrebări care sunt de competența Comisiei noastre și am să le trec în revistă pe cele mai importante. În primul rând, problema subsidiarității. Consider că Uniunea Europeană poate acționa pentru sprijinirea, coordonarea, suplimentarea acțiunilor statelor membre în ceea ce privește politica forestieră, dar schimbările climatice vor avea consecințe diferite în diferitele tipuri de păduri europene. Prin urmare, strategiile de adaptare ar trebui să fie definite la nivel regional sau local, dar, bineînțeles, cu o coordonare la nivel comunitar. În al doilea rând, rolul economic și social al pădurii. Am pus accentul în primul rând pe legătura strânsă care există între pădure și comunitățile rurale, prin rolul economic și social al pădurilor ca sursă importantă de venituri și, de asemenea, rolul pădurilor în uh, producția agricolă. Aspectele productive nu se află în contradicție cu protejarea pădurilor sau cu alte beneficii oferite de păduri și am dorit să subliniez uh, foarte clar acest lucru. În al treilea rând, uh, locul pădurii în viitoarea politică agricolă comună, în contextul în care în prezent acțiunea europeană în domeniul forestier are loc mai ales prin intermediul celui de-al doilea pilon al PAC, dezvoltarea rurală, aceasta trebuie menținută ca un instrument puternic și eficient, iar finanțarea trebuie să continue la un nivel adecvat în uh, cadrul programelor din PAC post-2013. În cadrul acestor programe trebuie să fie menținut uh, inclusiv sprijinul pentru înființarea plantațiilor forestiere. Pădurile sunt și un important furnizor de, bunuri, de servicii publice, nerecompensate de piață, de exemplu protejarea sau refacerea biodiversității, sequestrarea carbonului și protejarea bazinelor hidrografice. De aceea cred că ar trebui pusă la dispoziția proprietarilor de păduri o plată directă suplimentară. O altă propunere pe care o consider importantă este o extindere a aplicării articolului 68 la domeniul forestier. Rolul pădurilor în strategia energetică a Uniunii Europene este un alt punct important, pentru că pădurile au capacitatea de a contribui la atingerea obiectivelor stabilite, însă potențialul acestora ca surse de energie regenerabilă este în prezent subexploatat. Și, nu în ultimul rând, am inclus o referire la incendiile forestiere, care reprezintă o problemă gravă și care s-a aflat și se află în continuare pe agenda Parlamentului European. Eu mă opresc aici, comentariile și amendamentele sunt binevenite și vă mulțumesc pentru atenție. Euh, merci, Monsieur Donc, je passe la parole pour les questions à Madame Costinger. Mulțumesc, domnule Niculescu, pentru întrebări. Dau cuvântul acum domnului Costinger. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Niculescu pentru uh, activitatea sa de până acum. Uh, Salut uh, în mod deosebit faptul că raportul se concentrează pe rolul pădurilor în stocarea dioxidului de carbon uh, și astfel contribuie la protecția mediului. Protecția pădurilor este așadar de importanță crucială și trebuie să rămână o prioritate pentru statele membre de asemenea, salut faptul că se face referire la caracteristicile regionale ale anumitor porțiuni statele uh, membre. Aș vrea să uh, știu care sunt uh, principiile pe care ne vom baza pentru a integra în silvicultura durabilă um, toate aceste principii. Energiile regenerabile aduc o valoare adăugată importantă. Avem nevoie de condiții cadru pentru protecția pădurilor și pentru protecția climei, pentru prevenirea schimbărilor climatice și trebuie să găsim soluții specifice. Discuțiile privind protecția mediului nu trebuie doar să asigure protecția pădurilor. Obiectivul lor trebuie să fie asigurarea utilizării durabile a pădurilor și vom face câteva amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Uh, la parole à Madame Eck. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Eck. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest text pe care îl apreciez foarte mult. Am câteva comentarii în primul rând, trebuie să recunoaștem că există sisteme naționale foarte diferite. Fermele sunt mai mici sau mai mari în funcție de stat, gradul de proprietate, nivelul de proprietate privată sau de stat variază de la stat la stat. Uh, Și problema nu este doar uh, de proprietatea pădurilor, și, de, și uh, contează și cine gestionează pădurile. Am primit o comunicare din partea uh, Comisiei privitoare la adaptarea la schimbările climatice. Protecția mediului se regăsește și în alte regulamente, dar adaptarea la schimbările climatice are ca scop găsirea de metode în care să ne asigurăm că facem tot posibilul astfel încât uh, economia să fie protejată și locurile de muncă să fie păstrate în aceste sectoare vulnerabile. Industria este una foarte competitivă și acest lucru este foarte important pentru economia europeană. Este foarte important de asemenea ca pădurile să fie administrate în mod uh, sustenabil există o diferență uriașă între a, conservarea anumitor zone din motive de diversitate și asigurarea unei silviculturi durabile în alte zone. Cred că menținerea unui echilibru corect aici este de importanță crucială. De asemenea, trebuie să realizăm că nu doar subsidiaritatea, ci nu doar din punct de vedere al subsidiarității, dar și la uh, nivel european, uh, pădurile intră sub incidența altor regulamente decât agricultura. Cu tot respectul pentru Comisia de Agricultură, cred că este important să uh, ținem aproape de piață când discutăm probleme legate de silvicultură. Uh, Multe părți din uh, Europa au arătat că este posibil să protejăm biodiversitatea și în același timp să asigurăm uh, o gestionare a silviculturii care permite uh, competitivitatea și păstrarea locurilor de muncă. Acest lucru este foarte important pentru noi în grupul liberal. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu există informații uh, Uh, la nivelul instituțiilor europene. Instituțiile europene nu sunt suficient de bine informate. Trebuie să avem uh, metode uh, comune de analiză a statisticilor. Acest lucru este foarte important pentru a înțelege bine subiectul și sunt necesare um, este necesară și cercetarea. Trebuie să facem mai multe studii uh, care să ne ajute să gestionăm mai bine efectele schimbărilor climatice. În munții din nordul Suediei, um, de multe ori um, păsările se, se pare că migrează spre nord. Insectele sunt cele victime ale uh, epidemiilor din cauza creșterii uh, temperaturii. Iar aceste chestiuni uh, pe noi ne preocupă. Avem nevoie de o reacție comună la aceste efecte ale schimbărilor climatice și este necesar și un schimb de pune tehnologii între statele membre în domeniul combaterii incendiilor de păduri, a gestionării uh, împăduririi și reîmpăduririi. Aș dori să există o cooperare activă în cadrul Comisiei, pentru că aici se centralizează toate informațiile și această comisie reprezintă un centru uh, de competență uh, pentru toate problemele legate de silvicultură. Din păcate, la ora actuală există destul de multă fragmentare, ceea ce duce la o calitate slabă a textelor din uh, mai multe domenii politice. Deci toate informațiile, statisticile și cercetările privitoare la silvicultură trebuie să fie reunite și centralizate în cadrul acestei comisii. Când vorbim despre schimbarea destinației terenurilor, aș aprecia dacă la negocierile dintre raportori și raportorii din umbră s-ar putea clarifica o chestiune la alineatul 3 al documentului dumneavoastră. Sunt mai multe utilizări ale noțiunii de schimbare a destinației terenurilor și de schimbare indirectă a destinației terenurilor. Unul din una dintre utilizări are legătură cu discuția referitoare la emisiile de CO2. E o chestiune foarte birocratică, o sarcină administrativă foarte mare pe umerii micilor întreprinzători și sunt împotrivă, nu sunt împotriva purtării unei discuții în cadrul ONU în, ca, în cadrul LULUCF, dar cred că, într-un sens mai larg, într-un sens mai larg, această discuție trebuie să fie purtată. Dar ar fi bine dacă s-ar clarifica dacă s-ar specifica clar în textul final care este diferența între cei doi termeni și până unde putem merge cu aprobarea noastră. Ce susținem și care sunt aspectele cărora ne opunem. Îi mulțumesc raportorului pentru un text excepțional. Vom depune și noi câteva amendamente în sensul uh, celor precizărilor pe care le-am făcut acum. Mulțumesc, doamnă Eck. Îi dau uh, acum uh, cuvântul doamnei Petra Neves. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi uh, începe prin a-l felicita pe raportor care a rezumat uh, foarte bine aspectele fundamentale implicate. Aș vrea să insist asupra importanței uh, extinderii, dezvoltării anumitor aspecte care merită să fie subliniate. Suntem cu toții de acord cu ce a spus doamna Köstinger, și anume că pădurile vor deveni din ce în ce mai importante din punct de vedere economic, social, de mediu, biologic, dar și medicinal. Pădurile vor fi așadar din ce în ce mai importante și este răspunderea noastră să le protejăm și să garantăm uh, durabilitatea acestora. În ceea ce privește poziția Uniunii Europene în privința pădurilor, cred că ar fi necesar să uh, pregătim o politică uh, concertată. Este bine să avem o politică uh, forestieră europeană care să fie echilibrată în ceea ce privește utilizările posibile ale pădurilor și pozițiile statelor membre cu respectarea principiului suveranității statelor membre. Este un echilibru destul de greu de atins, dar trebuie să încercăm să o facem, pentru că dacă nu încercăm să avem un uh, răspuns comun, o poziție comună a Uniunii Europene în această privință, pădurea care este un bun public și european va fi amenințată. Pentru a asigura protecția pădurilor, trebuie să ne ocupăm de două aspecte care se regăsesc în raportul dumneavoastră, aspectul legat de protecție și acela legat de adaptare. În privința acestor două aspecte, există anumite aspecte specifice legate de pădurile din Uniunea Europeană. Trebuie să respectăm natura, dar în același timp, ținând cont de studiile științifice care s-au realizat deja și de faptul că trebuie să încercăm să aflăm tot mai multe despre pădure, trebuie să facem în așa fel încât să adaptăm pădurea, să o ajutăm să se adapteze pentru că ea să devină rezistentă și să facă față schimbărilor climatice și agresiunilor. Pădurile contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și trebuie să ținem cont de acest lucru. Ultimul aspect pe care doresc să îl subliniez este următorul. Domnul raportor uh, s-a referit la acest lucru la finalul intervenției sale și la finalul textului pe care ni l-a înaintat. În ultimul uh, paragraf, se regăsește un punct foarte important Parlamentul European a avut uh, mai multe poziții succesive diferite, însă trebuie să ținem cont de faptul că incendiile forestiere reprezintă cea mai mare amenințare, din punctul meu de vedere, pentru păduri. Portugalia, Spania, Grecia și, în general, toate țările din sud au fost afectate de incendiile forestiere. În general, pădurile Uniunii Europene uh, stau sub amenințarea incendiilor forestiere și cred că în materie trebuie să uh, încercăm să facem progrese. Ultima observație. În spiritul acordurilor încheiate deja de Parlamentul European și de Comisia Agri, cred că trebuie să facem ceva în privin, pentru a preveni incendiile de păduri. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Hostring. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii scurte. În general, ne mulțumește acest raport. Îl considerăm bun. Politica uh, silvicolă a Uniunii Europene trebuie să devină mai proeminentă pentru că credibilitatea Uniunii Europene depinde în mare măsură de modul în care uh, suntem capabili să ne protejăm pădurile. În primul rând, avem uh, probleme semnificative, probleme grave legate de păduri din cauza schimbărilor climatice. Acesta reprezintă o amenințare serioasă pentru păduri. Uh, avem multe de făcut, trebuie să ne asigurăm că pădurile sunt mai stabile, mai durabile, trebuie să facem cercetări la nivelul Uniunii Europene și trebuie să găsim și fondurile necesare pentru stabilizarea pădurilor. De asemenea, trebuie să luăm mai în serios protecția mediului. Multe uh, păduri au fost uh, introduse în programul Natura 2000, uh, sunt zone protejate Însă, din păcate, este nevoie și de resursele financiare pentru a asigura această protecție, iar acest aspect tinde să fie neglijat. Aș vrea să propun să menționăm că în multe domenii este necesară restructurarea uh, utilizării pădurilor. În uh, multe regiuni uh, s-au plantat păduri inadecvate din punct de vedere al speciilor. Doresc să subliniez și importanța silviculturii în acest raport pentru uh, multe regiuni. Silvicultura reprezintă un, uh, o sursă foarte importantă de locuri de muncă, iar acest lucru trebuie să reiasă foarte clar. O altă observație a antevăluitoarei mele a, a fost că s-au pierdut multe din pădurile europene ca urmare a incendiilor forestiere. Noi am vorbit de multe ori despre această problemă, dar din păcate nu uh, s-au luat uh, măsuri. Întotdeauna vedem uh, că o altă pădure a fost pradă unui incendiu, dar nu putem asigura protecția pe termen lung a acestor ecosisteme amenințate și cred că trebuie să schimbăm această situație cât de curând pentru a evita pierderi enorme de păduri în regiunile sudice, pentru că aceste păduri sunt extrem de dificil de înlocuit. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri urgent astfel încât să facem într-adevăr ceea ce uh, am spus de atâtea multe ori că vom face. Um, uh, thank you for Mulțumesc, domnul Măghinis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Avem nevoie de câteva clarificări în legătură cu alineatele 4 și 5, în special uh, cu punctul 4, problema legată de finanțare. Uh, faceți apel la uh, atingerea unui echilibru între agricultură și silvicultură printr-o alocare mai eficientă a finanțării disponibile. Și de asemenea dorim clarificări în legătură cu paragraful 5. În legătură cu paragraful 14, nu știu dacă traducerea sau cuvintele sunt corecte. Scrie aici... Uh, Excessive forestation în limba engleză. Aș vrea să știu despre ce uh, e vorba, de fapt. E vorba de despădurire? Îmbădurire excesivă sau despădurire? Monsieur Capulas Santos. Mulțumesc, domnul Capulas Santos și apoi uh, îi voi da și locul domnului președinte. Muito brevemente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că raportorul la punctul 12 menționează următoarele. Trebuie ameliorate, încurajate um, proprietățile forestiere. Este un aspect încurajator în statele membre unde pădurea este mai degrabă privată. Aceasta este situația în țara mea, în Portugalia. 95% dintre suprafețele forestiere sunt private și este vorba mai ales despre proprietăți de dimensiuni mici. Toate politicile de programare forestiere, de luptă împotriva incendiilor, duc lipsa de o politică coordonată. Nu putem avea o gestionare coordonată a unor spații mari atunci când proprietatea este fragmentată, este vorba de parcele mici. Prin urmare, aș vrea să-i spun or, raportorului că aș dori să fie integrat într-un mod mai clar, mai precis acest lucru în, în raport. Deci e vorba despre uh, susținere, despre ajutor și putem menționa articolul, să menționăm articolul 68. Am putea să ameliorăm prin urmare și punctul 10 și punctul 12 astfel încât să nu mai vorbim despre aceste aspecte care pe mine mă neliniștesc. Mulțumesc lui, spune domnul președinte. Dau cuvântul reprezentantului comisiei acum. Domnul Hamel. Amel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu are foarte multe de spus în acest stadiu în ceea ce privește această dezbatere. În elaborarea acestei cărți verzi am fost conștienți de domeniile de responsabilitate diferite din sistemul european în ceea ce privește pădurile și am uh, arătat foarte clar două lucruri. În primul rând, problema subsidiarității. Uh, avem de-a face cu o carte verde care dorește să deschidă o dezbatere prin care să fie recunoscute schimbările climatice cu care ne vom confrunta și care să uh, arate modul în care politicile europene pot evolua, evolua pentru a contribui la inițiativele statelor membre. Este foarte clar unde sunt responsabilitățile și faptul că eforturile comunitare vor fi eforturi cu valoare adăugată. Și în al doilea rând, un aspect foarte important din perspectiva noastră, am pus accentul în tot documentul pe elementele productive, pe elementele socioeconomice și pe elementele de mediu, pentru că suntem conștienți că nu, unul nu poate funcționa fără celălalt. Dificultățile și provocările cu care ne confruntăm cu toții și tocmai de aceea contribuțiile comisiei dumneavoastră și eventuala rezoluție a Parlamentului vor fi foarte utile, e bine, dificultatea este de a reconcilia interesele diferite în ceea ce privește protecția pădurilor. Și în reconcilierea măsurii în care comunitatea europeană poate oferi un sprijin prin intermediul fondurilor structurale și prin intermediul fondurilor rurale care uh, reprezintă domeniul Uh, de competență al comisiei dumneavoastră. Mă bucur să aud că mulți de dumneavoastră au pus accentul pe necesitatea de a avea informații. Există o mare cantitate de informații legate de uh, situația pădurilor, dar multe din aceste informații se găsesc nu în uh, baze de date la nivel comunitar, ci în baze de date ale autorităților uh, naționale care se, com- care se ocupă de păduri și aștept cu nerăbdare să discutăm cu statele membre pentru a vedea ce date trebuie comunicate, cum se va face comunicarea, ce este relevant, pentru că, într-adevăr, practicile regionale în ceea ce privește pădurile sunt foarte diferite și Mm, trebuie să vă asigur că nu încercăm în niciun mod să avem abordări globalizate, comune. Nu, ne dorim să găsim un mod de lucru împreună cu statele membre pentru a utiliza informațiile uh, extinse de care dispun statele membre, folosindu-le în așa fel încât statele membre însele să poată să își adapteze practicile în domeniul silviculturii pentru a răspunde aspectelor legate de producție, aspectelor socioeconomice și aspectelor legate de mediu ridicate de propriile lor păduri. Având în vedere cartea albă privind adaptarea, Consiliul a observat raportul din 2009 al organizației uh, privind pădurile, care a arătat foarte clar că schimbările climatice au afectat deja ecosistemele și vor avea efecte din ce în ce mai importante și că în funcția de regularizare a cantităților de emisii de carbon realizată de păduri este în pericol. Rezultatul este că mm, cantități din ce mai mare de carbon sunt emise în atmosferă și uh, conduc la o intensificare a schimbărilor climatice. De unde importanța de a păstra pădurile ca un uh, element uh, extrem de important uh, pentru protecția noastră a tuturor și de a nu aduce o tensiune, o presiune suplimentară asupra acestora. În următoarele etape ale dezbaterii, de îndată ce vom avea o concluzie din partea Parlamentului și din partea factorilor implicați în aceste discuții în, în ultimele luni, ei bine, când vom dispune deci, de toate aceste elemente, vom vedea modul în care putem colabora cu statele membre, cu factorii, de, cu factorii implicați pentru a identifica un mod în care comunitatea europeană poate contribui mai bine uh, la protecția pădurilor, tocmai din motivele care au fost afirmate aici și respectând pe deplin principiul subsidiarității. Vă mulțumesc! Bine, ringrațiamo la Comisione, adesso... Mulțumim Comisiei și în continuare îi voi da din nou cuvântul oratorului raportorului pentru concluzii. Care au intervenit și au oferit uh, comentarii și sugestii Așa cum am spus de la început, uh, noi am lucrat uh, pe marginea acestei cărți verzi în cadrul unei proceduri care presupune o împărțire de competențe cu Comisia pentru Mediu. Nu mă îndoiesc că o mare parte din problemele pe care le-ați ridicat uh, și care sunt toate importante și interesante vor apărea în raportul pe care îl va redacta pe fond Comisia ENVI. Multe dintre ele, de asemenea, le vom putea discuta cu ocazia Uh, dezbaterilor pe marginea rezultatelor pe care le va avea consultarea publică privind rolul agriculturii și silviculturii pe care am menționat-o în uh, sugestiile noastre. Uh, încerc să răspund pe rând la fiecare din problemele ridicate. Sigur, utilizarea durabilă a pădurilor, administrarea durabilă a pădurilor sunt lucruri foarte importante. Nimeni din această comisie nu le contestă. Uh, așa cum uh, am amintit și înainte, sunt convins că vor face parte, vor ocupa un loc foarte consistent în raportul uh, pe fond. Eu am simțit nevoia de a aborda problema din punct de vedere al competențelor pe care le are Comisia pentru Agricultură și cred că cea mai importantă dintre perspectivele pe care le putem aborda este tocmai pădurea ca element de bază al comunității rurale și aici avem cele trei puncte de vedere economic, social, privind locurile de muncă, Uh, cunosc preocupările doamnei Patrau Neveș privind uh, incendiile de pădure și cu această ocazie răspund și la problema ridicată de doamna McGuinness. E cu siguranță o greșeală de uh, traducere sau de transcriere, pentru că și în varianta mea originală apare același lucru. Domnule Capola Santos, îi spun că am discutat mult în seara asta despre diversitatea uh, situației pădurilor în, uh, în uh, Uniunea Europeană. Uh, chiar în uh, perioada redactării raportului am discutat această problemă. România, de exemplu, are o, o problemă uh, gravă de despădurire, în timp ce state ca Austria sau Germania consideră că sunt uh, într-o situație favorabilă din acest punct de vedere. La fel și în privința proprietăților, eu nu am uh, făcut referire la statutul proprietății, ci la administrarea proprietății în suprafețe suficient de, de mari încât să poată fi administrată corect din punct de vedere economic. Dacă în Portugalia uh, sunt uh, atinse asemenea dimensiuni, uh, cred că e o situație bună și mi-aș dori să fie așa în uh, statele membre care au nevoie de același, același lucru. Uh, cred că Multe dintre problemele ridicate vor face obiectul raportului ENVI. Uh, doamna McGuinness, nu făceam referire la un echilibru între perspectiva productivă și uh, perspectiva de protecție, ci la o sinergie între cele două domenii. Nu știu dacă uh, acest răspuns e vă e util sau înlătură problema dumneavoastră. În rest, sunt convins că toate ideile pe care le-ați exprimat se vor regăsi și uh, în amendamente, în uh, opinia finală pe care o vom trimite Comisiei uh, pentru Mediu în cadrul procedurii de la articolul 50. Mulțumesc mult încă o dată. Bine. Grazie allora all'onorevole Niculescu. Andiamo avanti con eh, il programma. Mulțumim colegului Niculescu, Niculescu și vom continua trecând la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 7, modificarea ale directivei 2001 18 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restrânge sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriile lor. Dragi colegi, este un punct extrem de sensibil, așa încât dezbaterea noastră va fi foarte importantă. Este evident că acest, acest dosar ridică tot felul de semne de întrebare legate de riscul renaționalizării politicii agricole, însă nu vreau să anticipez. Sunt sigur că vom avea o dezbatere extrem de interesantă după ce vom asculta raportul colegului nostru George Lyon, care îi dau cuvântul acum, după care vom deschide dezbaterea. Uh, thank you, uh, President. Uh, I'm sure that consensus is likely to break out in this subject uh, once we once we. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că odată ce vom începe discuțiile, vom ajunge și la un uh, consens. Haideți să încep prin a vă prezenta pe scurt uh, problemele care s-au uh, conturat ca urmare a propunerii Comisiei. Acum uh, încercăm să dăm un răspuns din partea Comisiei, atât legat de conținut, cât și de strategia avută în vedere. Voi începe cu câteva elemente de elemente factuale pentru a vă prezenta contextul. În 2009, 40 de milioane eh, de eh, fermieri au plantat eh, organisme modificate genetic. E vorba de fermieri mici și aceasta a reprezentat o creștere de 7% față de 2008. În uh, Uniunea Europeană, doar două astfel de culturi au fost autorizate, 17 de astfel de culturi sunt în proces de autorizare, Multele sunt, multe sunt în acest proces de ceva timp, procesul nu a fost încă finalizat. 94.800 de hectare au fost uh, hectare au fost cultivate, ceea ce reprezintă o scădere. Spania deține 80% din culturile de porum modificat genetic din Europa. Cam acesta este contextul, cam aceasta este poziția Europei față de restul lumii. Acum voi concentra pe propunerea în sine mai degrabă decât să discut uh, avantajele și dezavantajele uh, culturilor modificate genetic. S-a propus un amendament uh, de către comisarul DAI la legislația existentă. Acest amendament este menit să îmbunătățească procesul de autorizare și încearcă să rezolve problema clauzei în spatele căreia se ascund statele membre pentru a uh, interzice culturile modificate genetic. În nota explicativă la acest amendament s-a explicat că acest cadru legislativ trebuie să faciliteze uh, procesul de luare a deciziilor. Există și clauza de salvgardare la care apelează statele uh, membre, însă se spune că noile, noua, noua legislație trebuie să se bazeze pe ultimele cercetări în domeniul uh, organismelor modificate genetic. Statele membre vor invoca din ce în ce mai puțin articolul 114, paranteză 5, pentru a interzice sau a limita cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor uh, din motive de mediu. Amendamentul propus uh, este menit să asigure certitudine juridică statelor membre care doresc să interzică cultivarea de OMG-uri și va oferi mai multă claritate părților interesate, or, agricultorilor uh, biologici, uh, crescătorilor de animale, importatorilor, exportatorilor în legătură cu cultivarea de OMG-uri în Europa și va crește previzibilitatea procesului uh, de luare a deciziilor. Cam aceasta a fost, acesta a fost raționamentul Comisiei pe care și-a bazat propunerea. Și noi trebuie să dezbatem dacă aceste ambiții, aceste obiective ambicioase pot fi um, realizate. De asemenea, în contextul acestei discuții, trebuie să ne amintim că în 2012 va fi revizuită legislația privind OMG-urile, se va revizui uh, și legislația privitoare la autorizare, în mai puțin de 2 ani așadar. În primul rând, trebuie să stabilim dacă comisia noastră este de acord cu principiul uh, propunerii, și anume să se renaționalizeze această decizie, să se uh, pună decizia în mâna statelor membre în legătură cu cultivarea de OMG-uri. Și uh, care sunt uh, condițiile de mediu de care statele membre se pot prevala pentru a interzice cultivarea de OMG-uri pentru că se uh, creează un precedent, dacă permite statul membre să prevaleze de aceste chestiuni legate de uh, protecția mediului și uh, este un teren pe care nu îl cunoaștem foarte bine. Acest lucru este foarte important dacă ne gândim la noile tehnologii care s-au descoperit, nanotehnologia, uh, și așa mai departe. În principiu, suntem de, dacă suntem de acord cu principiul renaționalizării, dacă se pot folosi argumente altele decât uh, de natură științifică uh, pentru uh, interzicerea culturilor modificate genetic. O altă întrebare este dacă împărtășim uh, îngrijorările statelor membre sau uh, anumitor actori în legătură cu efectele asupra pieței unice, dacă se renaționalizează procesul de luare a deciziilor în uh, domeniul organismelor modificate genetic și în tratamentul semințelor, trebuie să găsim răspunsuri la aceste întrebări dacă acceptăm principiul Următoarea întrebare este dacă sunteți de acord cu criteriile pe care își bazează decizia statelor membre. De multe ori uh, l-am întrebat pe comisar dacă are în vedere cam care ar fi argumentele pe care le poate invoca statul membru pentru decizia de a interzice OMG-urile. Care sunt temeiurile? Ehm, temeiuri etice? Se face referendum și decide populația dacă ehm, se cultivă sau nu ehm, un anumit organism modificat genetic? Acestea sunt eh, chestiuni foarte importante care eh, trebuie avute în vedere. O altă problemă legată de valoarea adăugată a propunerii dacă poate grăbi procesul de autorizare și ne poate scăpa de aceste blocaje, întrebarea este dacă, într-adevăr, acest lucru reprezintă o valoare adăugată. Știu că uh, s-au făcut mai multe solicitări pentru o astfel de uh, propunere, dar dacă nu rezolvăm acest blocaj, atunci care mai este rostul propunerii? Ar fi statele membre mai uh, fericită dacă ar putea să interzică culturile modificate genetic? Mă întreb dacă Comisia nu cumva joacă un, jo un joc politic, uh, plasând balonul în terenul statelor membre, dacă este așa, întrebarea este dacă suntem de acord și trebuie să intrăm în această horă, Mai există și posibilitatea acordării libertății, liber, acordării fermierilor unui anumit nivel de libertate pentru că ei să aleagă ce doresc să facă și asigurarea de condiții egale. Acum intrăm într-o altă discuție, ce înseamnă fără organisme modificate genetic, cum definim acest prag, unde stabilim acest prag, pentru că riscăm să avem uh, mai multe niveluri de modificare uh, genetică în funcție de fiecare stat membru și acest lucru poate reprezenta probleme pe o piață unică, trebuie să fim foarte atenți. Problema certitudinii juridice a acestei uh, propuneri în legătură cu aceasta uh, înseamnă că, statele mem- că decizia statelor membre ar putea fi contestată în cazul în care nu există certitudine juridică bine argumentată. Colega mea, Corin Lepaș, care este raportor uh, în Comisia Medi, Mediu, a cerut uh, un aviz juridic din partea Parlamentului. Vom avea așadar două avize juridice uh, care ne vor ajuta să ne formăm opinie în legătură cu certitudinea juridică. Avem, uh, vom avea o opinie din punct a altor două instituții în legătură cu certitudinea juridică a propunerii comisiei, așadar. nu există o abordare europeană și o definiție europeană a ceea ce înseamnă uh, organism nemodificat genetic sau o, un grad scăzut de modificare, într-o anumită măsură și statele membre pot decide, ar putea decide dacă doresc să aibă reguli naționale, dar și reguli europene în acest domeniu. Trebuie să stabilim ce înseamnă coexistența, de fapt. Dacă stabilim că nu suntem de acord cu această propunere și stabilim să o respingem, să o trimitem înapoi comisiei spunând că nu suntem deloc de acord, că sunt prea multe întrebări fără răspuns, ci dacă cei de la Comisia uh, de Mediu spun noi putem face ceva cu această propunere, cred că riscăm să uh, ne autoeliminăm din uh, jos. Deci cred că noi trebuie să ne ocupăm de această problemă, să nu respingem propunerea, pentru că um, înseamnă că renunțăm la posibilitatea de a depune amendamente și ar fi păcat să ne retragem din acest proces. Deci, cred că, din punct de vedere al strategiei politice, trebuie să uh, avem în vedere și această dorință de a ne implica totuși în proces, chiar dacă nu suntem foarte încântați de această propunere. Uh, după cum am spus, sunt uh, multe uh, întrebări la care nu s-a primit răspuns, sunt foarte multe consecințe importante ale acestor decizii și cred că această problemă trebuie mai întâi să fie foarte bine înțeleasă. Secretariatul poate confirma că termenul limită de trimitere a raportului meu, proiectul meu de raport este 10 ianuarie 2011, mai avem uh, aproximativ 8 săptămâni uh, în care ne putem uh, gândi și putem aștepta un răspuns la întrebările deputaților. Voi încerca, am încercat să fiu uh, cât se poate de uh, concis, nu v-am dat prea multe răspunsuri, mai degrabă uh, am adresat întrebări. Vreau să răspund raportorilor din umbră că prima uh, întâlnire cu raportorii din umbră va avea loc în noiembrie la Strasbourg și sper că atunci ne putem clarifica punctele de vedere în legătură cu mai multe aspecte. Mulțumesc foarte mult, um, domnule președinte. Aștept cu interes um, opiniile deputaților. Vă mulțumesc. Molto, molto bene, George. Mi pare că ai impostat. Domnul președinte, mulțumesc. Foarte bine, George. Cred că ai uh, prezentat foarte clar lucrările în curs și cred că dezbaterile ne vor permite să identificăm opiniile tuturor. Foarte mulți uh, vorbitori s-au înscris la cuvânt, va trebui să fim foarte rapizi dacă dorim să terminăm astăzi. Dacă nu, va trebui să reluăm și în mâine. Domnul Ausling, uh, da, cred că am ridicat întrebările potrivite, într-adevăr, domnule Lyon. Și cred că acum membrii comisiei vor mai adăuga și altele noi. Grupul nostru a ridicat niște întrebări critice legate de acest proiect, de exemplu, dacă prin această propunere, Comisia dorea să se spele pe mâini cu eleganță și să, să, uh, um, să renunțe la orice responsabilitate. Uh, Deja în trecut am vorbit despre aspectele fundamentale care au rămas nerezolvate aici, în primul rând. De ceva timp, Parlamentul uh, are reflexii uh, și lucrează pe acest punct, iar uh, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară este uh, în lumina reflectoarelor și foarte des criticată. Eu mă întreb care va fi rolul EFSA în toată această dezbatere. În plus, uh, s-a vorbit despre principiul coexistenței în sectorul agricol și statele membre au modalități destul de diferite de punere în aplicare a acestui principiu. Cred că trebuie să ajungem la niște reguli uniforme în Uniunea Europeană în ceea ce privește coexistența speciilor. Cultura organismelor uh, modificate genetic nu trebuie să fie o prioritate, ci din potrivă, culturile tradiționale trebuie să fie o, o prioritate. Uh, în Austria și în alte state, în anumite condiții, din motive economice și nu de mediu, pot fi limitate culturile OMG. Dacă încercăm să lucidăm principiul coexistenței și dacă punem acest uh, punct pe, uh, ca prioritate pe ordinea de zi, Comisia trebuie să ne sprijine. Trebuie să vedem cum putem controla în Europa aplicarea acestui principiu al coexistenței, cum este el aplicat deja de către statele membre, care sunt condițiile de respectate către semințe. Trebuie garantate standarde de securitate. Pe de o parte, statele membre vor putea decide uh, să utilizeze sau să limiteze OMG-urile, dar care sunt uh, regulile fixate de OMC? Pentru mine acesta este un argument uh, relevant. Consiliile miniștrilor responsabili de agricultură și mediu ar trebui să clarifice aceste lucruri să arate ce este valabil pentru OMC și ce nu este valabil pentru ca statele membre și, în ultima instanță, Uniunea Europeană să nu intre în conflict cu organizația Mondială a Comerțului. Și acum, în ultimul rând, strategia pe care trebuie să o adopte Uniunea. Cred că dezbaterea va fi foarte aprofundată. Din acest punct de vedere, legislația va trebui analizată în detaliu. Și de aceea trebuie să fim foarte clari față de comisie. Dacă suntem într-un proces de codecizie, atunci trebuie să avem timp să discutăm cât mai intens despre aceste subiecte esențiale. Și asta ne și dorim. Nu trebuie să fixăm un calendar prea strâns, să, ne, să ducem prea mare presiune din punct de vedere al timpului. Trebuie să avem dreptul să acționăm în cadrul procedurii de codecizie, avem dreptul să avem dezbatere aprofundate și Comisia trebuie să ne acorde timpul necesar. Acum, vom ajunge la o poziție comună în cadrul acestei comisii? Mă îndoiesc, dar avem dreptul să ascultăm toate argumentele. Domnul președinte, mulțumesc, Martin. Jose Bove. Da, cred că această dezbatere necesită câteva recapitulări. Cu siguranță că știți că Consiliul Ministrilor responsabil de agricultură și de mediu reuniți săptămâna trecută. E bine, deci cele două consilii așadar au respins propunerea comisiei. Au respins-o spunând că această propunere venea prea devreme față de întrebările pe care le ridicase deja Comisia. Deci cred că trebuie să înțelegem foarte bine care este contextul. În decembrie 2008, Consiliul Ministrilor Responsabili de Mediu a solicitat o refacere a evaluării organismelor modificate genetic, a evaluării făcute de EFSA, și ministrii. Uh, mediului au făcut această solicitare în mod unanim în decembrie 2008. Iar săptămâna trecută, consiliile au spus că nu are niciun rost să se renaționalizeze mm, luarea deciziilor fără să se facă înainte toată acea activitate prealabilă necesară. Acest lucru este foarte important, cu atât mai mult cu cât în solicitarea din decembrie 2008 se uh, formulează foarte clar ce înseamnă evaluarea, ce trebuie să implice. Aspecte de biologie moleculară, aspecte de mediu, aspecte sanitare, aspecte etice, aspecte economice. Uh, și sociale. Toate acestea fac parte din expertiza științifică, iar astăzi, în mod foarte clar, Consiliile Ministrilor de Mediu și Sănătate, exprimat deja în 2008, cer ca toată această expertiză să fie luată în considerare. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, trebuie să existe o adevărată transparență în ceea ce privește EFSA. Cum este compus EFSA? Cum funcționează ea? Uh, nu o să detaliez tot ce s-a întâmplat săpt în săptămânile trecute, însă joi Consiliul de Administrație a REFSA s-a reunit la Bruxelles și doamna Banati a demisionat din toate celelalte responsabilități pe care le mai deținea în afara EFSA pentru că conducea un mare grup de presiune mm, economică din care făceau parte toți factorii extrem de importanți din uh, lanțul agroalimentar uh, care dezvoltă organisme modificate genetic. Și îmi închid aici paranteza. Așadar, consiliile au spus că nu vor aborda Uh, propunerea comisiei atât timp cât acest, aceasta nu a luat în serios solicitarea uh, consiliilor și solicitarea Parlamentului. Aspectele ridicate de domnul Lyon sunt fondate. A vorbit despre problema pieței interne. Avem o adevărată problemă aici. Suntem în curs de a închide frontierele din punct de vedere economic, dar și față de poluare, ca și când organismele modificate genetic prin nu ar putea să treacă frontierele, ca și când um, spunem că um, norul uh, care a provenit din expoziția de la Cernobâl s-a oprit așa ca prin miracol la frontiera Franței și nu s-a întâmplat nimic mai departe de aceste frontieră. Nu, nu există limite și trebuie să vedem care va fi diferența uh, uh, între criteriile biologice ale unei țări care uh, acceptă OMG-urile și uh, criteriile biologice ale unei țări care interzice OMG-urile. Aceste țări nu se supun acelorași criterii de concurență și acest lucru este contrar politicii europene. Georgian a vorbit și despre Organizația Mondială a Comerțului, care uh, ce, legis, ce, ce drepturi, um, ce, ce legislație va fi primordială aici, legislația națională sau legislația europeană și cum se va tranșa în cele, între cele două. În propunerea Comisiei se spune foarte clar că interdicțiile care vor fi um, puse în aplicare de către statele membre nu trebuie să se bazeze pe motive științifice, ci pe motive sociale, um, economice și altele. Ei bine, dacă uh, acest gen de lucruri ajung până la Organizația Mondială a Comerțului, este clar că statele vor fi condamnate. Și am văzut deja în propunerea făcută privind comerțul internațional că trebuie să existe niște reguli foarte clare, foarte solide, mai ales în ceea ce privește OMG-urile. Și acest lucru a, spus foarte, a fost spus foarte clar în propunerea de mai devreme făcută de colegul care s-a referit la comerțul internațional. Din aceste trei motive, eu cred că propunerea uh, comisiei este, uh, ven, vine la un moment nepotrivit, este prostructurată și uh, acum nu are nicio semnificație. Deci poziția verzilor este clară, spune domnul președinte. Mai sunt și alți membri, domnul Niculescu. <laughs> E clar că ne aflăm în uh, prezența unei uh, viitoare dezbateri aprinse. Există diferențe de puncte de vedere nu doar între statele membre sau între grupurile politice, ci chiar în interiorul unor state membre. Uh, există puncte de vedere diferite în interiorul unui același guvern, cum e cazul în România, de exemplu, unde ministrul agriculturii are o poziție, iar ministrul mediului o cu totul și cu totul altă poziție. Deci să ne așteptăm la o dezbatere aprinsă, iar faptul că uh, săptămâna trecută Consiliul a respins propunerea uh, demonstrează același lucru, că nu vrea să-și asume responsabilitatea unei uh, decizii. La rândul meu, îi dau dreptate lui George Lyon, întrebările ridicate sunt cele potrivite, trebuie să aflăm aceste lucruri pe care le-ați invocat și, de asemenea, avem nevoie de criterii mult mai clare și uh, consider doar criterii științifice. Ridic și eu problema Um, faptului că deciziile statelor membre vor trebui să fie luate cu respectarea tratatelor, este extrem de clar precizat în uh, propunerea Comisiei și uh, statele membre în această condiție vor trebui să respecte jurisprudența curții, care în acest moment este uh, cu totul alta. Dacă un produs este legal într-un stat, trebuie să fie legal în toate statele membre. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, Nico. Stefan Le Foll. Mulțumesc foarte mult, Stefan Le Foll. Euh, În această dezbatere, George Lyon a arătat foarte clar dificultatea pe care o avem pentru a aborda acest gen de uh, problemă. Sunt două moduri de a aborda această dezbatere. Cea mai ușoară este să spunem că Comisia a făcut o propunere nulă și neavenită pe care trebuie să o respingem și astfel evităm orice dezbatere. Și astfel fiecare rămâne pe poziția sa, adică fie pro, fie contra OMG-uri. Și astfel așteptăm ca timpul să le rezolve pe toate. Și cum spuneai și tu, cum există atitudini pro și contra, chiar și în cadrul aceluiași guvern și nu știam că acesta este cazul României, ei bine, această problemă nu riscă să avanseze prea mult. Și responsabilitatea politică a unui parlament este, din potrivă, să facă să avanseze lucrurile. Și atunci, care este problema? S-a spus foarte clar mai devreme. În ce condiții acceptăm în Europa coexistența între plante modificate genetic și nemodificate genetic? Asta este întrebarea nu putem accepta ca una să fie mai um, să aibă de câștig de, să aibă câștig de cauză față de cealaltă. Și aceasta este problema la care trebuie să lucrăm. Este adevărat că Comisia susține că OMG-urile trebuie autorizate, cu excepția cazelor în care găsim niște motive care de fapt nu există pentru a le interzice. De fapt, asta este substanța, nu? Pe ce trebuie să lucrăm? Eu văd aici patru probleme. Problema sănătății, problema sanitară, problema legată de mediu și, având în vedere experiența utilizării masive a organismelor modificate genetic în Statele Unite, cred că aici putem ridica foarte multe întrebări legate de diseminare. Am citit un articol în Le Monde, în Franța, despre un organism uh, modificat genetic care uh, devine rezistent față de fosfați astăzi și de care nimeni nu are cum să scape. Deci, e nevoie de expertiză în acest sens. Și apoi, problema economică. Niciodată nu spunem nu vorbim despre asta. Există un interes economic sau nu pentru utilizarea OMG-urilor? De ce nu se vorbește niciodată despre asta? Dacă există un adevărat avantaj economic, atunci poate ar trebui să privim lucrurile mai, de, mai îndeaproape. Însă cred că este mult mai greu să dovedești asta decât ar crede unii. Și al, a patra problemă, a patra întrebare, există alternative față de utilizarea OMG-urilor? La fel ca și în cazul directivelor, pesticidelor, se, se cere eliminarea lor, dar nu, nu se vorbește despre nicio alternativă. Există alternative? Există, există substanțe care sunt disponibile la nivel mondial și care pot fi substituite? Deci acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundem și care vor alimenta dezbaterea. Și pentru a face o astfel de dezbatere vom avea nevoie de timp. Sunt de acord. Și cred că Comisia Agricultură nu poate să decidă fără să uh, Um, stabilească un mod de lucru cu Comisia Mediu. Și voi spune acest lucru și raportorului, trebuie să existe uh, niște contacte care să uh, um, niște contacte între președintele Comisiei Agricultură și președintele Comisiei de Mediu, între membrii diferitelor comisii pentru o dezbatere comună și pentru identificarea unor soluții. Fie acceptăm acest lucru, fie toată lumea se spală pe mâini și așteptăm ce mai, să vedem ce mai propune Comisia. Și de altfel, Comisia, fiind sub presiunea Consiliului, va încerca să propună soluții care să nu angajeze niciun fel. Și cum nici Consiliul nu vrea să-și asume niciun angajament, până la urmă nu avansăm deloc. Pentru că dacă ne gândim la principiul coexistenței, Situația de astăzi în Europa nu este deloc pozitivă nici pentru agricultori, nici pentru agricultură, nici pentru dezvoltarea de noi moduri um, de producție și atunci trebuie să vedem lucrurile mai clar. Și având în vedere ce a spus George despre întrebările ridicate de această propunere, cred că trebuie să avem o reuniune a Comisiei Agricultură cu Comisia Mediu pentru a vedea care este strategia de abordare a acestui subiect. După ce facem această evaluare strategică, vom avea niște răspunsuri pe care le putem aduce concret pe această temă. Iată ce voiam să propun după intervenția lui George. Grazie eh, Stefano. Eh, I contatti con la Commissione Ambiente ci sono. Mulțumesc, Stefano. Trebuie să reamintesc faptul că această comisie mediu este deja prezentă. Președintele Lene nu are nimic împotriva unei participări a raportorului nostru, George Lyon, care s-ar, eh, și-ar putea ehm, exprima punctul de vedere în cadrul Comisiei Mediu pentru a avea niște puncte, niște opinii mai vaste. Însă, nu putem să ne sustragem dezbaterii, pentru că chiar dacă ar exista o mare majoritate împotriva propunerii Comisiei, oricum ar trebui să continuăm dezbaterea. Prin urmare, trebuie să uh, Um, ne exprimăm punctele de vedere. Și oricum nimeni nu ne interzice să facem acest lucru. Chiar dacă propunerea va fi uh, respinsă, domnul Kessinger. Doamna Kessinger, mulțumesc, că, domnule președinte. Contrar colegului meu din România, eu nu am niciun fel de problemă legată de culturile OMG. Suntem al treilea stat membru care a participat uh, la aceste lucruri și uh, ținând cont de ceea ce s-a spus deja, sunt perfect de acord cu antevormitorul meu. Întrebările rămân deschise, trebuie să găsim răspunsuri concrete. Care vor fi efectele propunerilor. Noi credem că va fi un efect de bumerang. Mai întâi trebuie să știm care este situația legată de normele OMC. Propunerea este coerentă? Ce facem cu protecția mediului? Apoi, putem autoriza dispoziții naționale, însă cum vom garanta stabilitatea textului legislativ? Cred, repet, că rămân multe probleme legislative încă deschise și trebuie să știm dacă propunerea noastră este compatibilă cu regulile, normele OMC, am spus-o deja. Cum va apăra comisia noastră acest text în fața OMC? Pentru Austria, problema se pune legată de coexistența drepturilor utilizatorilor. Noi suntem de partea agricultorilor austrieci în Austria în ceea ce privește participarea la culturile de tip bio, suntem adevărați pionieri. Iar dispozițiile acestei propuneri merg în contra intereselor noastre. În ceea ce privește Parlamentul, nu trebuie să facem astfel încât Comisia să scape de răspundere. Trebuie să lucrăm mână în mână cu Comisia Mediu. Pentru ca avizul nostru să cântărească mai mult. Dacă suntem rapizi, spune domnul președinte, vom putea eventual să dăm și comisiei cuvântul. Dar vă reamintesc că sunt încă cinci persoane înscrise la cuvânt. Doamna Neves, voi încerca să fiu foarte scurtă, domnule președinte. De altfel, cred că în legătură cu această chestiune, prima abordare trebuie să fie mai degrabă una de principiu și nu de conținut. Ne-a fost uh, prezentată o întreagă serie de uh, chestiuni suscitate de propunerea Comisiei. Mă asociez intervenienților anteriori. Dacă problema OMG-urilor este complexă, dacă este controversată, ei bine, nu văd Acum, dată fiind complexitatea și uh, situația controversată a acestei uh, chestiuni, ar putea Comisia să ne ceară să acceptăm anumite răspunderi în acest domeniu, pentru ca statele membre să poată lua decizii. Impresia mea este că atunci când problemele sunt uh, cu adevărat arzătoare, putem să transmitem respons- responsabilitatea altora. Când problemele sunt ușor de rezolvat, Comisia Europeană uh, poate să rezolve ea însăși procedurile. Însă trebuie să observăm care sunt consecințele posibile. Nu o să vorbesc despre problema de conținut, pentru că s-a spus deja, ne-am putea întreba cum vor putea agricultorii să concureze între ei în cadrul aceeași țări sau între statele membre. În ce măsură producătorii tradiționali, convenționali sau de produse tip bio uh, vor pierde din cauza creșterii costurilor de producție, pentru că produsele lor vor trebui certificate uh, pentru a demonstra că nu conțin OMG-uri. Așa să mă concentrez, iată, pe ideea de principiu. Și chiar și în legătură cu această chestiune de principiu, propunerea mi se pare un mod prin care Comisia încearcă să scape de responsabilitate. Este mai degrabă o voință politică, pentru că se afirmă că statele membre nu vor putea invoca probleme legate de mediu sau probleme de natură sanitară, de sănătate publică, pentru a justifica o anumită luare de poziție. Prin urmare, este o renunțare la responsabilitate politică și aceasta conduce la un grav precedent. Astăzi vorbim despre OMG, ori mâine ar putea fi cu totul altceva. Deci când problema este complexă, gravă, altcineva trebuia să ia decizia și să fie răspunzător. Este o imagine oribilă a Uniunii Europene. Construcția Uniunii Europene, în care suntem cu toți implicați, nu poate să facă față acestei complexități fugind de răspundere. Imaginea pe care o transmitem dacă facem astfel pentru alte țări, cum ar fi Statele Unite, este o imagine a unei uniuni în care nu există consens ori noi avem nevoie de o poziție fermă în ceea ce privește OMG-urile, de un punct de vedere științific, social, economic și de mediu, să avem o poziție fermă, deci. Și, în concluzie, aș spune că este timpul să facem față acestei probleme legate de OMG-uri. Trebuie să avem o poziție care, mai întâi, să pornească de la niște baze științifice și apoi am putea eventual studia implicațiile la alte niveluri. Prin urmare, trebuie să dăm un răspuns. Suntem obligați să facem acest lucru. Mulțumesc, spune domnul președinte. Foarte repede, domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să aud și opinia comisiei. Uh, Așa încât uh, voi fi uh, foarte concis. Uh, știu că și versii sunt de acord cu mine. Credem că această propunere este un cal troian prin care se folosește suveranitatea, suveranitatea statului prin piața internă pentru a submina, de fapt, suveranitatea normală, suveranitatea unui stat național. Însă sunt de acord cu antevorbitorii mei care au spus că trebuie să ajungem să avem o poziție. Trebuie să avem o dezbatere, să ne implicăm și să avem o dezbatere atât în comisia noastră cât și în comisia ENVI. Nu trebuie pur și simplu să pasăm balonul în terenul celuilalt și uh, să ne limităm la aceasta. Mulțumesc, domnul, uh, Caliente, doamna Caliente și apoi domnul Nicholson. Doamna Caliente. Pardon. Tema cultivării OMG-urilor în Letonia este uh, de mare actualitate, este dezbătută cu ardoare și trebuie să vă spun că pe baza um, cartei municipalităților și pe baza dreptului de mediu uh, leton, 75% uh, din teritoriul Letoniei s-a declarat um, împotriva cultivării organismelor modificate genetic ceea ce arată cât este de necesară o discuție pe această temă. Vreau să precizez că atâta timp cât nu suntem convinși că Uniunea Europeană poate ajunge la o poziție comună și că această poziție nu este bazată pe interesele uh, monopolurilor și marilor producători naționali, trebuie să uh, acordăm uh, statelor membre mai multe puteri de luare a uh, deciziei în privința culturilor modificate genetic. Domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, mă bucur că raportorul ne-a spus care este situația în statele membre la începutul intervenției sale. Dacă analizăm problema îndeaproape, vedem că sunt foarte multe puncte de vedere diferite și uh, având în vedere situația, nu cred că va fi ușor să găsim uh, o cale de a um, avansa. Nu știu dacă această problemă trebuie uh, trimisă spre rezolvarea statelor membre, poate că ar trebui să implementăm mai mult la nivelul statelor membre, mai degrabă decât la nivel european. Este greu să găsim o soluție care să convină tuturor, o soluție comună care să fie adecvată și în cazul fiecărui stat membru individual. Uh, Um, cred că Comisia a încercat să um, rezolve acest blocaj prin această propunere. Cred că trebuie să asigurăm uh, un proces mai rapid de aprobare a importurilor uh, de OMG-uri. Trebuie să facem uh, acest lucru. Mă îndoiesc dacă această propunere va duce la o grăbire a procedurii Cred că raportorul uh, este, uh, are dreptate când spune că trebuie să vedem un aviz juridic înainte de a lua o decizie. O altă chestiune pe care aș vrea să o uh, văd clarificată și un lucru la care țin foarte mult este că noi trebuie să putem alege și nu ne permitem ca comisia noastră să fie eliminată de la discuțiile pe marginea acestei propuneri. Deci cred că trebuie să încercăm să cooperăm uh, cât mai strâns cu toate părțile pentru a găsi o soluție. În final, mulțumesc, uh, doamna Măghinis și apoi comisia. Mulțumesc, uh, domnule președinte, voi încerca să nu vorbesc prea multe. Mulțumesc domnului Lyon pentru că a pus toate întrebările la care trebuie să primim răspunsuri. Deci, apreciez implicarea tuturor în această discuție. Nu putem evalua corect propunerea dacă nu există claritate. Eu aș fi dură cu Consiliul, pentru că membrii Consiliului au abdicat, au renunțat la luptă în această problemă avem uh, surse de proteine modificate genetic pentru vite și multe state membre se tem de ONG-uri. Uh, sunt uh, poziții foarte inconsecvente legate de acest aspect. Sau este o propunere punctuală de dreptul statelor membre de a limita sau interzice cultivarea organismelor modificate genetic. Nu vorbim despre interzicerea ong urilor în uh, Europa și nu vorbim nici de proceduri de autorizare, deși acestea pot face parte din discuțiile noastre. E vorba de acea propunere foarte specifică. Așa cum a spus uh, domnul Nicholson, aș vrea să ascult cu interes uh, opinia Comisiei și sper, George, că în intervalul scurt de timp pe care ai la dispoziție um, vei putea găsi, vei putea formula un aviz Uh, corect pentru că ar fi păcat să respingem uh, și să ne excludem din discuție astfel. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fim foarte concisă, însă au fost ridicate destul de multe probleme. Mai întâi, aș vrea să reamintesc pe scurt contextul. Uh, Știți că 13 state membre au cerut Comisiei în iunie 2009 să li se ofere ocazia de a decide dacă doresc sau nu să cultive OMG-uri. Acest lucru este datorat faptului că ne aflăm într-o situație de blocaj în ceea ce privește autorizările și mai ales autorizările pentru cultură. Uh, pe baza avizului științific EFSA, Comisia are posibilitatea de a retrage clauza de salvgardare și la mai, în mai multe rânduri statele membre au spus, au afirmat că trebuie să existe un aviz pozitiv EFSA. Însă noi nu vrem să retragem clauza de salvgardare, Comisia a revenit cu mai multe propuneri și situația s-a blocat. Președintele Barroso, cu ocazia uh, Uh, unei intervenții a anunțat că Comisia avea să facă o propunere privind o autorizare comunitară bazată uh, pe aviz științific și că se va acorda statelor membre posibilitatea să, a, să cultive astfel de OMG-uri. Acum Comisia încearcă să um, se elibereze de o astfel de situație dificilă pentru că nu poate să ia decizia de a autoriza sau nu. Acum suntem în cadrul Parlamentului, însă în cadrul Consiliului statele membre ar putea decide uh, pentru sau uh, contra autorizărilor OMG-urilor. Întotdeauna Comisia uh, își exprimă și își preia responsabilitatea la sfârșit. Comisia până acum a ascultat cererile celor 13 state membre. Mă întreb dacă această propunere va fi compatibilă cu uh, OMC-ul, dar noi credem că este compatibilă, pentru că este o propunere care se referă la cultivare și nu la comercializarea uh, semințelor modificate genetic. Se cere statelor membre să respecte anumite criterii, trebuie ca măsura să fie compatibilă cu tratatul, cu obligațiile la nivel internațional ca și criteriu negativ am stabilit că statele nu pot uh, folosi argumentul științific. De ce? Pentru că acest argument este deja luat în considerare în cadrul evaluării riscurilor, dar pot fi luate în considerare în cadrul clauzei de salvgardare. Tot ceea ce este de natură științifică poate fi luat în considerare de statele membri. În cadrul Consiliului și a grupurilor uh, de lucru vrem să lucrăm asupra unei definiții a criteriilor. Este adevărat, Comisia nu a propus niciun fel de listă, și cu siguranță nu va uh, propune o listă exhaustivă, ci una deschidă, deschisă, pentru că vrem să dăm statelor membre posibilitatea de a alege. Practic, niciodată la nivelul Uniunii nu vom reuși să uh, definim toate criteriile. Considerăm că statele membre pot să păstreze o anumită flexibilitate, însă suntem gata să lucrăm uh, la ameliorarea și la menționarea acelor elemente pe care statele membre le-ar putea utiliza. În cazul în care măsura este contestabilă la nivel național, ce vor face statele membre? Ele vor discuta aceste măsuri și considerăm, credem că agricultorii, operatorii vor putea uh, fi mai implicați și mai implicați în dezbatere în, cadrul, în cazul în care un stat membru decide interzicerea sau restrângerea utilizării unui, unui OMC, decât acum când discuția are loc în cadrul clauzei de salvgardare sau la nivel EFSA. Uh, dacă vă gândiți care este părerea noastră în legătură cu impactul negativ asupra pieței, uh, părerea noastră este, răspunsul nostru este nu, nu există niciun fel de precedent, după cum ați auzit deja, toată lumea este de acord să spună că subiectul este foarte polemic, cred că mai sunt și altele de aceeași natură, uh, probleme dificile, probleme politice, nu avem intenția să utilizăm această propunere ca un precedent pentru alte domenii altă întrebare, dacă Comisia a făcut prea devreme această propunere, dacă nu cumva trebuia să aștepte concluziile Consiliului din 2008. E bine, vă spun că Comisia a făcut această propunere și această propunere este pe direcția Consiliului, concluziilor Consiliului din 2008. Acest cons Consiliu uh, solicita luarea în considerare a aspectelor regionale și a coexistenței. A fost adoptat deja un text, anume recomandarea privind coexistența și prin acest text se recunoaște că regiunea, respectiv statele membre, vor putea eventual interzice sau restrânge cultivarea organismelor modificate genetic care a fost dezbaterea la nivelul Consiliului Agri, aș fi mai puțin pesimistă decât uh, ceea ce ați auzit până acum. Eu cred că există, e adevărat, tot felul de întrebări, însă există și foarte multe state membre care au susținut propunerea Comisiei și care consideră că este o propunere curajoasă. Uh, Însă, aceleași state membre cer comisiei să continue să lucreze în ceea ce privește criteriile. Aceste state așteaptă și uh, avizul Consiliului Juridic al Consiliului. Ca și comisie, noi vă vom spune fatalmente că această propunere este în conformitate cu tratatele și așa mai departe statele membre au cerut serviciului juridic al Consiliului să uh, ofere un aviz, el va apărea în scurtă vreme. Statele membre vreau să cunoască avizul respectiv pentru a putea lucra asupra criteriilor. Iată, sunt foarte multe lucruri despre care putem încă discuta, suntem uh, gata să răspundem tuturor întrebărilor, să venim, să vă explicăm uh, iarăși propunerea, să vă ajutăm să înțelegeți. Uh, ceea ce poate părea mai dificil. Credem totuși că este o propunere pozitivă și care ar putea ameliora, îmbunătăți sistemul. În orice caz, este o propunere care menține autorizarea comunitară bazată pe aviz științific și probabil cu aceasta voi și încheia, va consolida concluziile Consiliului 2008 anume evaluarea riscurilor, independența EFSA, încă lucrăm la aceste elemente. Am o zi vorbindu-se despre impact socioeconomic. Comisia va redacta un raport pe baza contribuțiilor statelor membre tocmai asupra impactului acestor OMG-uri. Raportul probabil va fi gata spre sfârșitul anului. Lucrăm despre, în legătură cu monitorizarea OMG-urilor. Avem de asemenea activități legate de liniile directoare pentru evaluarea dosarelor care sunt adoptate sau vor fi adoptate de autoritatea de siguranță alimentară. Deci facem tot felul de, de lucruri. Fiți sigur, Comisia s-a angajat în legătură cu aceste diferite propuneri și vă vom cum, comunica Uh, tot ceea ce trebuie să știți în legătură cu factorii socioeconomici uh, din raportul despre care v-am spus că va fi prezentat spre sfârșitul anului. Sper că am răspuns cel puțin la o parte din întrebările care au fost puse. Mulțumesc, mulțumim comisiei și vă dorim uh, mult noroc. Comunicarea de serviciu mâine dimineață George, vrei să iei din nou cuvântul? Nu, trebuie să ne oprim acum, pentru că am uh, lucrat oricum prea mult. În legătură cu ce a spus uh, colegul meu, Stephen Lafol, se poate face un aranjament formal cu Comisia Envy în ceea ce privește răspunsul nostru la această propunere juridică din partea Comisiei, pentru că am înțeles că cele două comisii pot să se reunească pentru a dezbate un subiect care intră în competența ambelor comisii. Cred că putem uh, încerca să facem acest lucru de manieră oficială și cred că astfel ar fi mult mai ușor uh, să găsim o abordare comună. Bine, George, o să mă ocup de acest lucru. Vom încerca o reuniune uh, comună a celor două comisii. Îi voi contacta pe uh, cei de la Envy. Mâine reuniunea noastră are loc uh, în sala P3C050. După care Vă invit în Via Campesina, la salonul deputaților, de acum până în, la ora 20. La 5G2 uh, va avea loc uh, o reuniune uh, în legătură cu produsele agricole. Mâine dimineață vă rog să fiți aici la ora 9 fix.